okay, everybody, could we start to settle down and, and clear? Bun, dacă puteți să încercați să vă liniștiți, să luați loc și să putem începe activitatea. Dacă chiar vreți, să știți că poți să țip și mai tare, spune vorbitoarea. Vă rog să faceți liniște și ordine ca să putem începe. Nu cred că putem începe audierea cu atâtea camere de luat vederi chiar în fața noastră. Okay, can, can members get your seats? Membrii sunt rugați uh, insistent să ia loc. Fiindcă deja suntem în întârziere cu aproape un sfert de oră. Deci vă anunț că o să prelungim cu 10-15 minute ședința. Nu cred că această comisie ar trebui să fie privată de timpul pus la dispoziție. Mai întâi aș dori să urez bun venit comisarului desemnat, domnul Almunia, care desigur ne este extrem de bine cunoscut deja. Nu uitați că mm, domnul comisar desemnat a răspuns în scris la chestionarul și răspunsurile au fost distribuite membrilor în toate limbile oficiale. Criteriile de evaluare sunt acelea că comisarul desemnat va fi evaluat în baza competenței generale, angajamentului european independenței personale, cunoștințelor cu privire la portofoliul propus și uh, abilități de comunicare. V-aș ruga să păstrați liniștea în sală. Procedurile se vor derula în formatul generic pentru toate comisiile, ceea ce înseamnă că domnul comisar va avea un cuvânt introductiv de cel mult 10 minute această introducere va fi urmată de întrebări puse de către membrii, începând cu câte unul de la fiecare grup politic pe rând. După prima rundă de întrebări de la Comisia Econ, vor fi două întrebări puse de către Comisia de Transporturi. Le-am introdus în acel punct ca întâi să vadă care este introducerea, dar să nu aștepte chiar trei ore ca să pună întrebările abia la sfârșit. După aceea vom intra în rundele de întrebări din partea membrilor Comisiei Econ. Aș dori să reamintesc tuturor că limitele de timp pentru întrebări. Un minut pentru întrebare, două minute pentru domnul comisar uh, desemnat să răspundă. Întrebările multiple nu sunt acceptate. Un minut pentru întrebări suplimentare sau o întrebare suplimentară care trebuie să se lege de același subiect și nu să introducă un subiect nou pentru că atunci domnul comisar nu are decât un minut să răspundă și n-ar fi corect ca într-un răspuns de un minut să se pună o întrebare cu totul nouă. Îmi uh, rezerv dreptul să resping alte întrebări. Vă rog să nu vorbiți nici prea rapid. Înainte de a-i da cuvântul domnului comisar desemnat, aș dori să fac câteva observații din partea președinției. Mai întâi, Domnule Almunea, Comisia Econ apreciază disponibilitatea dumneavoastră exprimată în răspunsurile înscris de a lucra într-un spirit de deschidere și transparență cu Comisia Parlamentară. Am dorit să subliniem importanța informării și a trimite de propuneri legislative, prelegislative și non-legislative astfel de documente Parlamentului într-o fază cât mai timpurie, eventual în formă de proiect, pentru a da timp pentru un proces decizional eficace. În mod ideal, aceasta trebuie să se refere la lucrurile pe care le solicităm, dar uneori și lucruri despre care dumneavoastră aveți cunoștință și noi nu. Ar fi foarte amabil dacă în mod voluntar ni le-ați pune la dispoziție. Deci apreciem angajamentul dumneavoastră în această privință. După cum știți, în uh, criza financiară, cei trei comisari care se ocupa de chestiuni economice și monetare, piețe financiare și concurență au trebuit să lucreze îndeaproape, să conlucreze să presupune că această conlucrare va trebui să continue. Comisia Econ are, desigur, responsabilități pentru toate aceste domenii de politică și dorim să participăm în această reunire de eforturi de politică, deci mă aprecia angajamentul nostru de a ne ajuta în includerea comisiei noastre în acest domeniu interportofoliu. Tot în răspunsurile scrise a spus că structura instituțională și procesul decizional de la Comisie în domeniul concurenței este puternică, cu garanții pentru eficacitate, corectitudine și proceduri corecte. Cu toate acestea, acest sistem poate fi greu de urmărit și unul la care poate fi dificil să se demonstreze că garanțiile intră într-o fază timpurie în funcțiune. Deputații europeni au uh, descoperit acest lucru când au intrat în amănunte. Deci, Aș ruga să recunoașteți că acesta este o dom- un domeniu problematic pentru parlamentari, pentru a ne face treaba de supraveghere. Uneori este nevoie de mai mult decât declarații nedovedite cu privire la procedură sau procesul care se urmează și poate când ajungeți la declarația finală să-mi spuneți ce răspunsuri aveți la aceste observații. Acum o să îi dau cuvântul domnului comisar desemnat. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați. În urmă cu peste 5 ani, în octombrie 2004, din câte mi-aduc aminte, am, m-am prezentat în fața acestei comisii într-o audiere similară ca cea de acum și am manifestat convingerile mele europene și faptul că era o adevărată onoare pentru mine să-mi continui mandatul ca membru al Comisiei, mandat pe care îl începusem în aprilie 2004. Astăzi mă întorc aici în calitate de comisar desemnat și vreau să confirm 100% ceea ce v-am spus cu acea ocazie. Această perioadă de șase ani aproape, în calitate de membru al Comisiei, mi-a adus uh, satisfacții deosebite, în special aceea de a contribui la noua fază a procesului european, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Proiectul acesta are ca obiective ultime pacea și stabilitatea, consolidarea unui spațiu de libertate și democrație pe continentul european și întărirea economiei sociale de piață care să satisfacă nivele foarte ridicate de eficiență și echitate. Experiența mea în calitate de comisar m-a făcut să-mi reafirm angajamentul față de un ideal al Europei mai unită, mai puternică în relațiile cu interlocutorii noștri și aceasta într-o lume din ce în ce mai globală. Și mă identific cu Europa a serviciilor, și a ambițiilor pentru cei 500 de milioane de cetățeni, mulți dintre ei fiind astăzi afectați din cauza crizei. În această perioadă, între 2004 și până astăzi, am încercat să respect acest ideal și să țin cont de responsabilitățile care mi-au parvenit prin comisie. De multe ori am dezbătut aspecte ale gestiunii mele cu această comisie și, de asemenea, în plenul Parlamentului am avut un dialog foarte util și constructiv din punctul meu de vedere. Pentru această nouă perioadă, atitudinea mea va fi aceea și sunt convins că relația între Comisie și Parlament este absolut necesară pentru ca Uniunea să-și dezvolte capacitățile și potențialul său. Criza a făcut ca milioane de persoane să rămână fără locuri de muncă. Multe dintre ele sunt tineri și se confruntă cu o problemă foarte mare. Însă vreau să adaug aici, imediat, că tocmai datorită Uniunii Europene și a tratatelor și a competențelor pe care le avem prin tratate, putem să îmbunătățim capacitatea pe care fiecare stat membru o poate acorda pentru a face față acestei crize cu mijloacele necesare. Iată de ce avem nevoie de o strategie de ieșire din situație de criză coordonată și acesta este un instrument foarte puternic pentru a crește mai departe și pentru a crește proiectul de integrare europeană a cetățenilor. În măsura în care criza provoacă o redefinire practică a guvernanței la nivel global, se pune problema unei noi oportunități de a întări dimensiunea externă a Uniunii. Iată de ce membrii Comisiei și, de asemenea, ai Consiliului și al Parlamentului avem cu toții o mare responsabilitate în următorii cinci ani. Sunt foarte conștient de acest lucru și îmi asum această responsabilitate cu multă iluzie și cu optimism. Cu optimism pentru că Uniunea Europeană are dimensiunea și instrumentele necesare pentru a trece peste aceste provocări din ziua de astăzi. Și aceasta în special datorită metodei comunitare, care a arătat în ultimii 50 de ani că este valabil și care este întărit prin tratatul nou. În portofoliul nou pe care îl voi avea, prioritatea mea va fi aceeași cu care am început și mandatul anterior, și anume să reușim să ieșim din această criză, Europa să iasă mai întărită, mai echilibrată pentru a avea o dezvoltare durabilă și generând mai multe locuri de muncă. Iată de ce politica de concurență și de piață internă, politica referitoare la zona euro, este una foarte importantă. Tratatul arată că această politică de concurență este o politică absolut necesară pentru ca Europa să poată concura în mod eficient la nivel mondial. Știm din experiența noastră ce condiții trebuie îndeplinite pentru aceasta. Firmele și companiile vor reuși să aibă mai multe succese în afara frontierelor noastre dacă sunt în stare să facă investiții pe piața internă și să creeze locuri de muncă. Și aceasta înseamnă, pe piața internă, o mai bună concurență și o mai bună funcționare a pieței. Însă un lucru care este și mai important din punctul de vedere al cetățenilor, care sunt în același timp și consumatori, o mai mare concurență înseamnă și mai multe posibilități de a alege între bunuri și servicii, calitate mai bună, prețuri mai scăzute și acest lucru s-a arătat în foarte multe ocazii. Iată, ținând cont de acest context, vreau să vă asigur că sunt absolut hotărât pentru a îndeplini în mod riguros normele de concurență europeană, respectând tot ceea ce se află în tratate și uh, acceptând de asemenea dreptul concurențial, ținând cont de drepturile cetățenilor și ale economiei. Politica de concurență va fi justă în momentul în care aceasta este imparțială, fără să se țină cont de niciun interes specific și fără să se accepte favoruri acordate anumitor uh, persoane sau actori, indiferent cât de puternici sunt acestea. Aceasta este o luptă importantă, din punctul meu este o prioritate împotriva luptei, împotriva uh, marilor uh, carteluri și să nu permită nimănui să abuze de puterea pe care o are pe piață. Dacă aplicăm în mod riguros legislația atunci când trebuie, aceasta ne va ajuta să prevenim, practic, apariția de actori dominanți pe piață. Deocamdată, cadrul actual funcționează foarte bine și permite companiilor europene să ajungă la o dimensiune echilibrată, fără să acționeze în detrimentul pieții. Cadrul legislativ actual ne oferă siguranță, claritate și frezibilitate. Acestea sunt elemente necesare pentru a lupta împotriva acordurilor și abuzurilor com concurențiale. Însă se pot îmbunătăți lucrurile. Pe viitor va trebui să adoptăm regimul special de excepții pentru acorduri comerciale să ne referim în special la problema din comerțul electronic. Vom face de asemenea o revizuire referitoare la excepțiile acordate automobilelor și asigurărilor pentru acestea, asigurându-ne că se vor aplica reguli sectoriale specifice unde este necesar. Și, la sfârșitul anului, doresc să se aplice și noile um, excepții pentru acordurile orizontale. Parlamentul și Comisia au reflectat îndelung pentru a vedea cum se pot oferi compensații consumatorilor care au fost lezați în domeniul concurenței. S-au studiat diferitele posibilități de a se vorbi de compensații colective, însă am evitat să se ajungă la excese, așa cum se întâmplă, de exemplu, în alte părți ale lumii. De aceea îmi iau angajamentul aici să țin cont de comentariile făcute de Parlament înainte de a propune proiecte noi. Și cred că Parlamentul trebuie să aibă un rol deosebit în acest sens, conform cu procedura de codecizie. În ceea ce privește ajutoarele de stat, acestea sunt foarte importante pentru a face față crizei financiare și consecințelor sale. Statele membre și-au asumat obligații financiare foarte mari față de sectorul bancar Comisia a adoptat un cadru temporal pentru a avea acces la noi credite, protejând în același timp cadrul uh, piața internă de noi distorsiuni ale concurenței. Acum trebuie să trecem printr-o restructurare a băncilor pentru ca acestea să fie din nou viabile pe termen lung și mediu și pentru a ajuta economia reală. Va trebui să pregătim o strategie de retragere a ajutoarelor primite până acum, și aplicarea acestea se va face în mod gradat, ținând cont de condițiile economice și de riscurile care există în continuare pentru stabilitatea financiară. În afară de această retragere a ajutoarelor, noul uh, cadru statal dorește să susțină noile companii. În funcție de analiza situației economice pe care o vom face, Comisia va hotărâ care este momentul cel mai potrivit pentru a reveni la situația anterioară crizei. Și vreau să vă spun încă de pe acum că dacă perspectivele pe care le avem față de evoluție economiei nu se schimbe, atunci probabil că va fi vorba de sfârșitul acestui an. Această politică va duce la ieșirea din criză și aș dori, în afară de aceasta, să examinez în cadrul mandatului în ce mod putem utiliza procedurile de control ale ajutoarelor publice. În ultimii ani s-au adoptat niște linii directoare în ceea ce privește formare, muncă, ajutoare regionale, mediu și așa mai departe, obiective orizontale toate, care acum trebuie evaluate pentru a vedea cum pot fi îmbunătățite și cum au funcționat politica concurențială va avea un rol dominant în viitoarea strategie europeană 2020, care va înlocui strategia de la Lisabona. Obiectivul său va fi stabilirea priorităților pentru a avea o economie mai dinamică, bazată în cunoaștere și o economie durabilă. Trecerea de la situația actuală de criză spre această economie durabilă se va face și prin politica concurențială care va avea un rol important. Această politică concurențială va trebui să garanteze, pe de altă parte, servicii publice de calitate, accesibile tuturor cetățenilor. Servicii care sunt esențiale pentru o calitate a vieții deosebite și contribuie la coeziunea socială și teritorială. Articolele 14 și 116 ale tratatului și protocolul 26 După aceea vă voi spune cea de-a doua parte a discursului meu. We have to be a little bit precious with our time. Maybe somebody will kindly ask you for the next paragraph at some point. Da, o să vă rugăm să ne comunicați și ce voiați să ne spuneți în ultimul aliniat la un moment sau altul. Am să dau acum coordonatorilor pentru grupurile politice, în primul rând domnul Gozes pentru PP. Monsieur le commissaire désigné, permettez-moi d'abord de vous souhaitez, je n'ose pas dire... Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Aș vrea, în primul rând, să vă spun nu bun venit la această comisie, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, ați participat deja la multe întâlniri cu noi, ci pentru această nouă, nou rol care vi s-a confirmat. Dorim să avem răspunsuri clare, precise și să vă luați angajamente în legătură cu temele pe care le vom aborda. Iată de ce persoana responsabilă desemnată pentru concurență este pentru mine uh, foarte importantă, pentru că concurența nu este un scop în sine, ci un mijloc. Din punct de vedere economic, reglementarea concurențială trebuie să ducă la o creștere, eficiență și competitivitatea companiilor europene. Trebuie să evităm povara administrativă și financiară nejustificată și aceasta pentru a menține interesul general european și al consumatorilor. Și în acest sens aș vrea să vă pun întrebări în legătură cu două puncte specifice care sunt dezbătute astăzi în Parlament. În primul rând, acțiunile colective și amendele în ceea ce privește infracțiunea regulilor concurențe. Știți că regulamentul 1-2003 trebuie rezervat și vreau să vă întreb dacă Parlamentul va fi asociat la această revizuire și dacă veți ține cont în revizuire și de situația specifică a IMM-urilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Împărtășesc ideea că politica concurenței nu este un obiectiv în sine, ci un instrument indispensabil pentru atingerea obiectivelor. În ce privește cele două întrebări, la acțiunile colective, mi se pare că e o problemă reală cu care ne confruntăm. Trebuie să găsim cea mai bună soluție pentru a despăgubi victimele unei proaste funcționări a regulilor concurenței nu este singura situație. Se pot găsi pentru protecția consumatorilor și alte instrumente decât acțiunile colective pentru despăgubirea consumatorilor. Ce este important, de fapt sunt două lucruri importante. Mai întâi să vedem care este modul de a coordona mai bine diversele proceduri pentru aceste acțiuni colective în materie de concurență și în alte domenii, ca să nu creăm o confuzie procedurală. În al doilea rând, să încercăm să evităm abuzurile care apar în unele țări, așa numitele class actions. Trebuie să evităm cu orice preț acest lucru, ceea ce impune o reflexie care a fost deja făcută de Parlament și Comisie, dar cred că trebuie să continue în lunile următoare. Aș vrea să vă spun că voi conta pe participarea foarte activă a Parlamentului și, după cum am spus în cuvintele introductive, prefer procedura codecizie pentru a discute, discuta această chestiune foarte importantă. Mai era o a doua întrebare? Amenzile, care sunt un element de descurajare pentru cei care încearcă să facă rău concurenței. O descurajare care trebuie menținută la nivelul adecvat. Dacă e prea jos, întreprinderile sunt încurajate, nu descurajate, să acționeze împotriva concurenței. Conform analizelor de care am luat cunoștință, nivelul amenzilor, conform orientărilor comisiei din 2006, sunt niveluri adecvate în general pentru a avea acest efect de descurajare. Președinte, întrerupe microfon. Doamnă președinte, îmi uh, repet comisia, pentru ca domnul comisar să aibă timp. Știți sudiștii și nordiștii. Eu sunt sudist, uh, vorbăreț și îl înțeleg pe domnul comisar. Mulțumesc, domnule Coses. Amenziile, spunem că sunt la un nivel, după părerea mea, care corespunde acestui element de descurajare care trebuie introdus într-o politică de amenzi, e adevărat, sunt critici care spun că pentru IMM-uri sau întreprinderea care au un produs în cifra de afaceri, impactul amenzilor e mai mare decât pentru întreprinderile care fac parte dintr-un grup sau o producție diversificată. E o chestiune care va trebui să fie analizată pe mai departe, dar pot să vă spun că numărul amenzilor adoptată de comisie de la adoptarea liniilor directoare din 2006. Sunt peste 50 de amenzi hotărâte de atunci, dintre care doar trei, doar trei cazuri în care nivelul amenzilor a ajuns până la 10%, așa cum e prevăzut în regulament ca fiind cuantumul maxim al amenzii față de cifra de afaceri. Thank you very much. Um, and we now... Mulțumesc. Trecem acum la socialiști și democrați. Domnul Sanchez Presedo are cuvântul. Gracias, eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea și eu să spun bun venit domnului comisar desemnat. Vreau să-i doresc un an nou fericit și poate și un cincinal fericit, să spunem. Comisarul, de fapt, nu trebuie să fie prezentat în fața acestei comisii, pentru că în ultimii cinci ani a dat dovadă de multă competență, capacitate de dialog și de cooperare cu comisia noastră în mandatul în portofoliul anterior, iar acum noua sarcină în calitate de comisar al concurenței și vicepreședinte se întâmplă într-o perioadă de criză și într-un cadru din ce în ce mai globalizat. Sunt de acord cu acea afirmație a președintelui Delors care spunea că uh, integrarea europeană se bazează pe trei priorități. Concurența între companii, solidaritatea cetățenilor și cooperarea între state. Iată de ce concurența trebuie să se refere în special la acea concurență care aduce beneficii cetățenilor, nu neapărat la cea limitată la companii. Iată de ce acest spirit de angajament față de cetățeni vreau să-l salut. În ceea ce privește pilonul acțiunilor private, care este celălalt pilon al acțiunilor concurențiale, vreau să vă pun o întrebare. Ați spus că sunteți pentru codecizie, dar vreau să vă întreb, abordare orizontală, cum veți face pentru a avea o abordare orizontală și pentru a lucra cu ceilalți colegi din cadrul comisiei? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sanchez Presedo, mulțumesc pentru comentariile inițiale pe care le-ați făcut Vreau să reafirm din nou aici, în fața Comisiei, că atitudinea mea, așa cum spuneam și la început, atitudine de cooperare și deschidere totală pentru a dialoga și pentru a avea un adevărat schimb de păreri, va rămâne în continuare același ca și înainte și, bineînțeles, dacă îl voi putea îmbunătăți cu atât mai bine. Sunt de acord cu ceea ce spuneați dumneavoastră în legătură cu rolul concurenței și a cooperării, afirmația făcută de domnul Delor. În ceea ce privește acțiunile colective, spuneam atunci când dădeam răspunsul domnului Goses, există niște indemnizații care sunt acordate din cauza unor companii care n-au respectat regulile concurenței, însă există alte indemnizații pentru consumatorii, de exemplu, care au fost victimele unor produse toxice sau defectuoase. Trebuie să coordonăm, deci, procedurile în mod orizontal între diversele domenii implicate care s-ar putea implica în aceste acțiuni colective în fața tribunalelor. Trebuie să coordonăm, pe de altă parte, procedurile naționale, pentru că e vorba de legislație națională care se aplică și un alt element trebuie să introducem pe cât posibil mecanisme care să ducă la o soluție a litigiului în afara jurisdicției pentru a evita excesul de litigi în fața tribunilor și a evita erori, precum uh, spuneam mai devreme, de tipul class action. Seconds, if you want to follow up. No. Aveți 30 de secunde dacă doriți să puneți o întrebare suplimentară. Nu, vă mulțumesc. Atunci trecem la grupul ALDE. Doamna Culear are cuvântul. Bonjour, monsieur le comisar. Bună ziua, domnule comisar desemnat și deja comisar. Sunteți bine cunoscut aici aveți unul dintre portofoliile cele mai importante din comisie, dispuneți de putere extinse care au permis predecesorului să lupte împotriva cartelurilor în favoarea IMM-urilor, să apere drepturile consumatorilor, să controleze fuziunile, inclusiv la marile grupuri străine. E deci un mare succes politica concurenței și cu toate acestea, în anumite state membre cel puțin, este în centrul contestării însă și a Uniunii Europene. E vorba de excese, o liberalizare excesivă. Ați vorbit de cetățean consumator. Poate că cetățeanul nu e doar consumator și aici ar trebui să mai insistăm. Deci ce intenție aveți să fa- ce vreți să faceți pentru a reechilibra, pentru a reabilita și mai ales pentru că ținem foarte mult noi de la ALDE, ce vreți să faceți concret pentru a reconcilia europenii cu politica concurenței? Mulțumesc, doamna Gular. Nu sunt sigur că cetățeanul european se consideră confruntat cu politica concurenței. Cred că cetățeanul este confruntat cu abuzurile întreprinderilor care profită de dominația lor pe piață sau unor carteluri sau unii cetățeni o atitudine foarte negativă față de anumite ajutoare publice care denaturează concurența și fac rău multor sectoare care nu primesc astfel de ajutoare nu vor să existe privilegii pentru cei care primesc ajutoare, nu vor privilegii pentru aceste întreprinderi care pot face abuz de poziția dominantă pe piață, nu vor abuzuri în concentrările de întreprinderi, chiar dacă dimensiunea acestora e un atu pentru concurență pe plan global. Ce trebuie să facem din punctul nostru de vedere? Pe de o parte, să aplicăm tratatele, normele care decurg din tratate, de la bun început nu doar tratatul de la Lisabona, ci și cel de la Roma. Și toate celelalte tratate de atunci încoace au creat un cadru, un exemplu mondial cu privire la politica în domeniul concurenței. Trebuie să o aplicăm și de asemenea să explicăm, să explicăm cetățenilor care sunt avantajele uh, unei bune funcționare a pieții, acolo unde trebuie să funcționeze piața, avantajele unei legiferarea unei reglementări care permite existența de servicii publice care nu pot fi furnizate cetățenilor în cele mai bune condiții doar prin intermediul pieței și care au nevoie de o reglementare publică și să explicăm cetățenilor care sunt avantajele de a ajuta anumite activități economice de interes general și nu doar în interesul celor care primesc bani publici. Cred că explicația Uh, promovarea politicii concurenței e element esențial. Nu e doar un articol din tratat, ci o viziune politică în politica concurenței. Domnule comisar, poate că aveți norocul să veniți dintr-o țară care a votat da la tratatul constituțional, eu dintr-o țară care a votat nu. Deci pe teren în Franța o să vă invităm să vorbiți acolo. Vă asigur că sunt foarte multe de făcut între a evita tocmai ca oamenii să vadă în ajutoarele de stat salvarea locurilor lor de muncă aici și, și nu o investiție proastă în viitor. Deci vreau să vă atrag atenția încă o dată. Avem nevoie ca dumneavoastră să veniți pe teren, ca serviciile comisiei și statele membre, guvernele naționale trebuie să-și asume răspunderile dar ideea că banii publici uh, sunt investiți în viitor, vă asigur că începutul răspunsului dumneavoastră, diverse persoane de la fața locului de pe teren nu prea sunt atât de aproape de datele macroeconomice. Sunt de acord că nu putem explica avantajele unei politici a concurenței adecvate doar citind articolele din tratat. Iată de ce a doua parte a răspunsului era o explicație, comunicarea, explicarea, argumentarea în țara dumneavoastră și multe altele. Pot să fac multe eforturi de a explica de ce o politică bugetară cu o anumită disciplină este necesară. Sunt convins că sunt destul de mulți oameni care ascultă astfel de argumente. Ultima anchetă de opinie publică pe care am citit-o în presa franceză spunea că majoritatea cetățenilor francezi sunt preocupați de nivelul de datorii publice. Sunt convins că dacă facem o anchetă sau avem un dialog cu cetățeanul și se explică care sunt avantajele de a avea o bună funcționare a pieții, o luptă fermă și eficace împotriva cartelurilor, celor care fac abuz de poziție dominantă, uh, utilizări care denaturează concurența, banii contribuabilului, o să sprijine și nu o să nege. Dar trebuie să spunem de asemenea, trebuie să păstrăm servicii publice, să le menținem și un cadru care să permită economiei să funcționeze. Thank you. I'm sorry to cut you off in interesting full flow. Uh... Mulțumesc. Îmi pare foarte rău că a trebuit să vă întrerup. Era foarte interesant ce spuneți, dar dau cuvântul acum domnului Lambert din partea verzilor. Mulțumesc. Și numele verzilor, bun venit, domnule comisar, am apreciat până acum cel puțin calitatea dialogului pe care vreți să mențineți cu dialogul, cu Parlamentul și mă bucur că ați spus că vreți să continuați în noile atribuții un dialog de calitate cu noi. O întrebare într-un domeniu oarecum dificil, care până acum n-a făcut obiectul atenției serviciilor concurenței din UE, și anume concurența fiscală. Asta nu mă privește deloc, cu excepția faptului că o formă de concurență care poate să nu fie loială și poate să producă distorsiuni pe piață atunci când un stat membru al UE introduce în arsenalul legal dispoziții fiscale care se apropie de paradisurile fiscale și atrage la ele întreprinderi și privează pe vecini de încasări fiscale, contribuie la o distorsiune a pieții. Ce ne interesează să știm care e poziția dumneavoastră în această dezbatere, ce inițiative veți dori să adoptați. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lambert. Mai întâi, poziția mea și a comisiei actuale și a viitoarei comisii este de a lupta împotriva paradisurilor fiscale. Cred că în ultima perioadă, în ultimii doi ani, de la primul summit G20 cu un efort puternic al UE și al Comisiei lupta împotriva paradisurilor fiscale și a jurisdicțiilor care nu cooperează în lume s-a consolidat și e pe cale să aibă rezultate. Știți cel puțin că au existat multe acorduri care s-au semnat pentru a face schimb de informații fiscale după primele decizii și concluzii ale reuniunilor G20. Trebuie să continuăm, nu e ușor, dar trebuie să continuăm. Ce se întâmplă la nivelul cadrului legislativ eh, european cu impozitele? din punctul de vedere al concurenței. În interiorul fiecare, fiecărui stat membru nu se poate face concurența prin uh, avantaje impozite selective, ci între un stat și alt stat, tratatele și jurisprudența au spus că există suveranitatea pentru a stabili nivelul impozitelor plecând de la respectarea directivelor în materie de TVA sau alte elemente. Poate că dumneavoastră sau eu, vă spun eu, da, mi-ar plăcea să există un alt cadru al cooperării în materie de impozite, dar în calitate de comisar al concurenței veți înțelege că trebuie să respect tratatul. Bon, voilà une réponse euh, qui est... Da, deci un răspuns clar și cuprinzător, totuși cred că ar fi important pentru cetățenul european cum se spune aici, dacă Uniunea vrea să arată că e în interesul cetățenilor, va trebui să se intereseze și să reexamineze această jurisprudență. Altfel, cetățenul va avea impresia că, din nou, este ori profitul unei întreprinderi, ori e sărăcit, ori serviciile publice sunt sărăcite, pe care trebuie să, de care trebuie să beneficieze în mod legitim. O să vedem ce spune jurisprudența. Nici eh, eu, nici dumneavoastră nu putem scrie sau rescrie deciziile Curții Europene de Justiție, dar cred că pot să apreciez în reacția destul de multe state membre ale UE în această criză o poziție față de impozite diferită de poziția care era cultura dominantă din anii 80 în multe părți ale opiniei publice sau pozițiilor politice. Cred că pot să apreciez o anumită schimbare despre care vom mai discuta. Thank you very much. Uh, now we move on. Mulțumesc. Trecem acum la grupul conservator și reformiștilor. Doamna Swinburne are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă urez bun venit în numele grupului meu. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră în mandatul trecut. Uh, Aș dori să vorbesc despre măsurile de intervenție timpurie cu privire la servicii, companiile de servicii financiare. Multe țări au decis să ofere um, susținere economică, susținere financiară unor astfel de instituții și acum uh, Comisia a decis să intervină pentru a asigura retragerea, uh, ieșirea treptată din acest sistem de uh, măsuri de sprijin. Ați putea să ne spuneți cum veți face în mod corect, aceast, corect această uh, ieșire, astfel încât uh, percepția publică să uh, aibă să vadă că lucrurile se desfășoară în mod corect. Cum veți uh, asigura transparența și credeți că uh, trebuie să existe un organism care să supravegheze astfel de uh, companii care au primit ajutor financiar pentru viitor? Mulțumesc. După cum știți, Comisia a adoptat patru linii directoare, patru comunicări cu privire la modul în care va trebui să abordăm ajutoarele de stat pentru sectorul financiar în timpul crizei și după criză. Uh, o linie directoare generală cu privire la sectorul bancar, una cu privire la recapitalizare, alta cu privire la uh, active și una pentru garanții, cred. În orice caz, toate aceste elemente au fost discutate, nu doar în cadrul Comisiei, ci și cu Parlamentul și sunt sigur că știți și dumneavoastră um, că am avut atât de multe discuții în mandatul precedent al Comisiei cu ECOFIN, cu statele membre. Avem acum un cadru de linii directoare pentru ca tratamentul individual să aibă loc în mod coerent pentru cele două tipuri de decizii pe care a trebuit să le adoptăm în timpul crizei. În primul rând, dacă să aprobăm sau nu sistemele adoptate la nivel național de către statele membre, multe dintre statele membre, pentru a susține sistemul bancar, uh, sectorul financiar și am încercat să utilizăm aceste linii directoare orizontale pentru uh, a trata în mod egal uh, aceste sisteme diferite. Și în al doilea rând, tratarea cazurilor individuale, în primul rând al a băncilor care au fost salvate în 2007. S-a început cu prima salvare de bancă și apoi uh, alte bănci au primit ajutor de stat în diferite state membre. Acum decidem care este procedura ulterioară și luăm deciziile de la caz la caz. În unele cazuri se va extinde sistemul acesta național, pentru că situația încă prezintă riscuri pentru stabilitatea financiară. În alte cazuri, analizăm planurile de restructurare în uh, acest uh, sprijin primit de băncile de bănci individuale. Um, va trebui să luăm niște decizii în următoarele luni și în următorul an. Și discutăm în același timp între noi și cu ECOFIN și cu Parlamentul când ar trebui vorbitorul este întrerupt îmi pare rău. Kay, vrei să pui o întrebare suplimentară? Da. Știu că în rolul dumneavoastră precedent v-ați dat seama care instituții financiare din anumite țări uh, vor uh, cauza îngrijorări și pe viitor. În ceea ce privește concurența, ați putea să ne spuneți uh, cât de mult veți avea de lucru în acest domeniu? Ceea ce mă îngrijorează pe mine și în mandatul trecut și în mandatul viitor, în primul rând, vreau să evit pericole suplimentare, să nu îi încurajăm pe actorii care au performanțe proaste să continue în acest fel și să continue să primească ajutare de stat. Și în al doilea rând, să solicităm restructurarea pentru a avea un teren uh, echitabil pentru toți actorii, pentru a ne asigura că modelele de afaceri și strategiile pe termen lung ale instituțiilor acestora sunt viabile, pentru că ele vor credita apoi din nou uh, economia reală, pentru că acesta este scopul unui sector financiar eficient și sigur să nu tratăm uh, pe cei care au performanțe bune uh, în modul uh, cel mai prost. Aceștia trebuie să uh, ceară comisiei să nu le permită celor care nu au putut să supraviețuiască să, fie, să ajungă într-o poziție mai bună decât uh, instituțiile care mai bine situația. Facem tot ce putem și vom continua aceste eforturi. Este o chestiune foarte dificilă, pentru că Banca Centrală Europeană, de exemplu, mi-aduc aminte la ultima discuție în ECOFIN, mi-a spus uh, doamnei Nelly Cross, predecesoarea mea, fiți prudentă pentru că stabilitatea financiară este în pericol. Așadar, nu e ușor, dar vom reuși. Mulțumesc. Trecem acum la GUE, domnul Clute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Almunia, am o întrebare cu privire la bănci. Eu vin dintr-un stat membru în care, pe lângă băncile private, există un sector uh, destul de important al băncilor de stat. băncilor de stat uh, casele de economii și băncile landurilor care au fost uh, atacate în ultimii ani de către Comisia Europeană uh, datorită faptului că aveau practici, spunea Comisia Europeană, care distorsioneau competiția, pe de altă parte, dată fiind criza, mai ales uh, casele de economii s-au dovedit foarte rezistente. Prin urmare, s-a dovedit că este un sistem de bănci foarte bun. Întrebarea mea este, care este poziția dumneavoastră cu privire la aceste sisteme publice de bănci, ca și viitor comisar pentru concurență? eu de un Domnule Cluter, și eu vin dintr-o țară cu un sector foarte important al caselor de economii, care dețin peste jumătate din depozitele bancare, bancare și, de asemenea, un sector, e adevărat, mai mic de bănci din domeniul cooperativelor. Eu unul cred că entitățile financiare nu sunt bune sau proaste în funcție de cadrul juridic pe care îl au, ci în funcție de felul în care gestionează resursele, în care sunt uh, solvabile, în care oferă credite, condițiile de creditare și felul în care reușesc să nu preia riscuri pe care după aceea trebuie să le plătim noi din buzunarele noastre. Și aceasta va fi în continuare politica mea acum în noua responsabilitate pe care o am. Ja, äh, nur meine Rückfrage dazu. Încă o întrebare suplimentară. S-a văzut că aceste bănci au fost puternice și ele au fost puternice pentru că ele au luat în considerare întotdeauna interesele contribuabilului. Acest lucru s-a dovedit foarte bun în Germania, mai ales pentru sectorul IMM-urilor. În ultimii ani, multe bănci mari nu au mai deschis conturi pentru întreprinderile mici și de aceea acesta ar trebui să se bazeze tocmai pe această structură pe care dumneavoastră ați criticat-o. Așadar, întrebarea mea, sau să uh, vă interpretez acum uh, răspunsul, ați putea să ne spuneți dacă este corect sau nu, dacă veți uh, ataca în continuare acest tip de bănci care există la noi. Lo que uh, forma parte de mi Ceea ce aparține de domeniul meu, de competența mea, este și anume este anume să mențin regulile concurenței, așa cum pentru domnul Barnier trebuie să fie problema uh, reglementării și coordonarea reglementării și supervizării la nivel național pentru ca acestea să se îndeplinească, să îndeplinească normele. Și acest lucru e important pentru toată lumea în sectorul financiar, pentru că au existat cazuri de foarte bună gestiune în cadrul acestei crize financiare din partea unor entități care sunt case de economii sau cooperative și care nu sunt bănci și există cazuri foarte clare de proastă gestiune unde s-au făcut investiții proaste sau unde s-a gestionat în mod greșit resursele disponibile de alt, de aceleași uh, entități financiare, și anume case de economii sau bănci de investiții care sunt foarte cunoscute la nivel inter- internațional sau uh, companii de asigurări care uh, sponsorizează echipe de fotbal foarte, con- foarte cunoscute. Însă, ceea ce a evitat să fie victime ale crizei până la urmă a fost buna gestiune de fiecare dată. Uh, now we move on to the... Mulțumesc. Trecem acum la grupul FD. Domnul Blum are cuvântul. Uh, îmi cer scuze că voi fi puțin uh, foarte direct cu dumneavoastră, pentru că colegii britanici m-au rugat acest lucru și este o chestiune care ar trebui clarificată cu dumneavoastră. Sunteți cumva uh, membru al uh, aripii marxiste al uh, guvernului socialist din Spania, ați fost cumva membru al guvernului care s-a opus independenței statelor baltice și ați fost uh, un lider în coaliția din 2000 cu Partidul Comunist? Eu, eu eram membru al guvernului spaniol. Eu eram, sunt membru al Partidului Socialist uh, Spaniol și sunt membru cu onoare și la guvernul la care vă refereați dumneavoastră, dacă veți vorbi cu cancelarul uh, Col, veți vedea că acel guvern a susținut încă de la început unificarea Germaniei și toate celelalte procese de eliberare care aveau loc în Europa de Est. Multe dintre aceste țări sunt astăzi membre ale Uniunii Europene. E vorba de procesul de extindere a Uniunii Europene pe care eu și partidul meu le-am susținut întotdeauna fără nicio rezervă, așa cum vom face și pe viitor. În ceea ce privește posibilitatea de a face coaliții sau acordurile între partidele politice, Întotdeauna valorile și principiile fundamentale ale noastre, acele europene, sunt aceia de exprimare a libertăților și a drepturilor omului, fără niciun fel de agresivitate și acestea sunt cele care au avut întotdeauna prevalență, fie că îmi plăceau sau mai mult sau mai puțin aceste partide. Uh, Aveți o întrebare suplimentară? Nu, mi-a răspuns uh, foarte, foarte bine. Mulțumesc. We move on to the non Mulțumesc. Trecem acum la non-afiliați. Domnul Martin, aveți cuvântul oriunde ați fi. Hans-Peter Martin? Da, mulțumesc. Domnule comisar, dumneavoastră sunteți unul dintre profesioniști și nu trebuie să ne facem niciun fel de griji cu privire la competențele dumneavoastră. Uh, dacă ar fi o posibilitate pentru noi, într-adevăr, să um, vă analizăm, să vă evaluăm pe fiecare dintre comisari în mod individual. Mă bucur că putem face acest lucru. Domnule comisar, avem acum tratatul de la Lisabona. Și există tendințe din partea Consiliului sprijinite parțial și de către Comisie de a uh, lăsa Parlamentul în afara uh, unei uh, procesului decizional. Uh, Aș vrea să știu dacă sunteți în cunoștință de cauză, dacă știți despre aceste lucruri și dacă da, atunci care este, uh, ce veți face dumneavoastră pentru a implica așa cum trebuie Parlamentul European? Desde luego, ni personalmente, ni como miembro. E foarte clar pentru că nici eu personal, nici în calitate de membru al comisiei sau de viitor membru, n-am uh, remarcat până acum niciun fel de tactică sau strategie prin care să se încerce să se limiteze acest domeniu al codeciziei. Eu unul sunt foarte fericit pentru că tratatul de la Lisabona mărește și mai mult domeniul codeciziei și rolul Parlamentului în procedura legislativă ordinară și am avut ocazia în cadrul singurei inițiative legislative pe care am menționat-o, pentru că în acest domeniu nu există foarte multe, dar singura pe care am menționat-o, cum vă spuneam, aceea indemnizațiilor oferite, indemnizații colective oferite, v-am spus că aceasta consider că trebuie să fie abordată în procedura de codecizie și aceasta indiferent de temeiul juridic pe care l-am putea căuta pentru această, acest proiect. Dar cred că ar trebui să găsim un temei juridic care să ne permită acest lucru prin codecizie. Würden Sie im Lichte dessen, was Sie gesagt haben, zum Beispiel... În lumina celor spuse deja de dumneavoastră, ați spune că sprijiniți uh, uh sprijiniți participarea eurodeputaților în uh, întâlnirile de la Comisie, mai ales de la Consiliu, cu posibilitatea de a lua cuvântul acolo? Dacă mă întrebați în legătură cu relația dintre Parlament și Comisie, vă pot spune că vom actualiza acordul cadru între Parlament și Comisie și sper că în această revizuire să îmbunătățim felul în care reglementăm relațiile noastre, deși pot să spun că în perioada anterioară, din punct de vedere instituțional, aceste relații au fost foarte bune. Dacă mă întrebați însă în legătură cu relația dintre Parlament și Consiliu, atunci ar trebui să dau cuvântul colegilor noștri de la Consiliu pentru a vorbi, pentru că nu pot să mă exprim eu în numele lor. Eu n-am uh, nimic de spus în această relație atât de importantă între Consiliu și Parlament. Okay, thank you very much. Um, we now... Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la întrebările din partea membrilor Comisiei pentru Transporturi, pentru că există anumite întrebări uh, importante în acest sens. Domnul Marinescu, vă rog. Român. Uh, domnule comisar, uh, începând cu 1 ianuarie 2010 s-a liberalizat transportul internațional de pasageri, transportul de mărfuri era deja liberalizat. Există încă societăți de transport atât pentru pasageri cât și pentru marfă, care sunt în proprietatea uh, statelor membre și care beneficiază direct sau indirect de ajutor de stat. În același timp însă transportul este un serviciu extrem de important pentru uh, cetățenii uh, Uniunii. Cum vedeți viitorul acestei situații din punct de vedere al, bineînțeles, al portofoliului pentru competiție de ajutor de stat? Vă mulțumesc foarte mult. După cum știți foarte bine, noua distribuție a responsabilităților între diversi comisari, distribuție care a fost făcută de domnul președinte Barroso, a făcut ca comisarul de concurență să aibă și responsabilități în ceea ce privește ajutoarele de stat din domeniul transporturilor, lucru care până acum era de competența unui alt comisar. Pentru aceste ajutoare statale ne vom întâlni cu multe cazuri în care va trebui să vedem cum se pot reglementa ajutoarele de stat în ceea ce privește serviciile de interes economic general, am, în prezentarea mea inițială vreau să vorbesc de acest lucru pentru că există criterii clare stabilite de jurisprudență dar există și un nou articol în noul tratat, articolul 14, care este dedicat transportului public și de asemenea articolul 106, care se referă la această chestiune. Există deci noi temeiuri juridice pe care va trebui să le analizăm cu Parlamentul și să vedem felul în care vom putea realiza o nouă orientare politică de calitate, un cadru de calitate. Acest lucru trebuie analizat cu grijă pentru că nu este o chestiune ușor de făcut, în special în domeniul transporturilor. Aici intervin multe elemente uh, în legătură cu care va trebui să luăm decizii care nu sunt ușoare, în legătură, de exemplu, cu ce este un serviciu public, aceasta în cadrul concurenței, însă sunt convins că până la urmă vom reuși să facem acest lucru așa cum am făcut și cu alte sectoare de activitate care au fost liberalizate, cum uh, au fost, de exemplu, în afara transportului pe căile ferate, care, cum ați spus, începe să fie liberalizat și el. Uh, transportul public care, bineînțeles, că oferă un serviciu important pentru cetățenii uh, Uniunii Eh, și bineînțeles că și în această piață trebuie asigurată o competiție eh, liberă. Totuși există încă situații de monopol pe piața transporturilor publice, de exemplu în regiunea pariziană, eh, unde monopolul RATP este garantat de un articol din legislația franceză. Cum vedeți în general problema situațiilor de monopol pe piața transporturilor publice? Considerați că aceste monopoluri ar trebui să fie posibile? În caz afirmativ, nu ar trebui cumva aplicat principiul reciprocității, adică, de exemplu, nu ar trebui ca operatorii de servicii de transport, ale căror monopoluri sunt garantate de lege, să fie excluși din cadrul achizițiilor publice în alte state eh, membre ale eh, Uniunii? După cum știți foarte bine, în ceea ce privește definirea și delimitarea domeniului acoperit de serviciile generale de interes economic. Există o marjă de apreciere a statelor membre care este destul de mare. Iată de ce, atunci când ne exprimăm, trebuie să avem foarte mare grijă cu cuvintele noastre, să vorbim în funcție de fiecare caz și să nu stabilim criterii generale înainte de a medita asupra acestui lucru pentru a vedea unde pot fi stabilite astfel de criterii și unde nu, cu toate detaliile necesare. Eu unul prefer să nu răspund la întrebarea dumneavoastră directă în legătură cu acest caz concret, oricum țin cont de preocuparea dumneavoastră față de acest caz specific, voi uh, ține cont de el și probabil că pe viitor vom avea ocazia să dezbatem în detaliu acest lucru. Dar nu vreau să anticipez aici o anumită declarație, pentru că nu cred că e bine ca un comisar al concurenței să improvizeze fără să analizeze în detaliu toate elementele implicate în fiecare caz. Și în aceste elemente mai e vorba și de analiza juridică care trebuie să vină din partea serviciilor competente. Thank you very much. Uh, and now on, now on behalf of the ECR, Mr. Mulțumesc în numele conservatorilor și reformiștilor, domnul sau doamna Van Dalen. Mulțumesc. Doamnă președinte, vorbesc în numele Comisiei pentru Transporturi, unde sunt vicepreședinte. Și am o întrebare la domn, adres, pe care vreau să o adresez domnului comisar cu privire la sprijinul la ajutoarele de stat. Este vorba de sprijinul uh, operatorilor de transport rutier și de uh, problemele legate de concurență. Aici, dumneavoastră, trebuie să uh, trageți o linie foarte clară, pentru că în comisia trecută s-a spus că trebuie să existe o reglementare foarte clară, rapid, s-a spus acest lucru în 2009, s-a anunțat atunci în 2009, dar nu s-a întâmplat nimic. Întrebarea este când veți uh, face niște propuneri foarte clare cu privire la ajutoarele de stat pentru acești operatori. Mulțumesc. Eu n-am spus niciodată că e foarte ușor să transferăm responsabilitatea în ceea ce privește ajutoarele de stat, de a trece de la un portofoliu la altul. Însă serviciul care este însărcinat de analiza acestor ajutoare, departamentul din Direcția Generală Tren, va trece practic în cadrul uh, Direcției Generale a Concurenței și acum uh, comisarul responsabil va fi comisarul pentru concurență și nu cel pentru transporturi. Cu toate acestea, e nevoie în continuare de cooperare și coordonare între Comisarul pentru Transportul și Comisarul de Concurență pe această temă. O cooperare care trebuie să fie foarte intensă, așa cum este, de exemplu, între Comisarul pentru Concurență și comisarii pentru alte sectoare de activitate, pentru care ajutoarele de stat au fost analizate și în trecut și erau deja de competența Comisarului pentru Concurență. Iar în ceea ce privește liniile directoare pentru porturi la care vă referați dumneavoastră. Există o muncă inițială care a început deja, va trebui să ajungem în următoarele luni la niște concluzii și acum va fi de responsabilitatea Comisarului pentru Concurență. Însă vă spuneam în cooperare foarte strânsă cu Comisarul pentru Transporturi. Ik heb daar nog een aanvullende vraag op. Kunt u concreet aangeven... Mai am încă o întrebare suplimentară ați putea să ne spuneți concret dacă există astfel de propuneri, când vor exista acestea? Vor fi primăvara aceasta sau în vară? Când se va face această propunere cu privire la ajutoarele financiare pentru porturi? Există state membre care nu sunt de acord cu modalitățile, de exemplu, modul în care trebuie impozitate, uh, impozitate energia, uh, de exemplu, cherosenul, care este foarte puternic impozitat. Aici trebuie să existe o oarecare armonizare a acestor, ale acestor aspecte. Mulțumesc. Nu, no, no le pot da una fecha precisa. Nu pot să vă dau o dată precisă în legătură cu momentul în care vom adopta aceste linii directoare, tocmai pentru că acum ne aflăm într-o perioadă de schimbare între un comisar responsabil, vom trece la o, un alt comisar responsabil și tocmai în acest moment de schimbare uh, practic va intra în funcțiune noua comisie, care depinde de dumneavoastră și nu de noi. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare pe care mi-ați spus-o, nu este doar o chestiune de concurență. Este și o chestiune de fiscalitate și, uh, cu excepția cazului în care există o discriminare față de anumite sectoare de activitate, atunci nu e vorba de o chestiune de concurență, ci de politică de transporturi care de are de-a face cu politica de impozite, politică care vă reamintesc că este o politică foarte greu de decis la nivel european pentru că este supusă în continuare acordului unanim. Mi-aduc aminte de dezbaterile pe care le-am avut în legătură cu TVA-ul asupra cherosenului la Ecofin și mi-aduc aminte cum s-au terminat acele discuții. Uh, thank you very much uh, and thank you. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc membrilor din partea Comisiei pentru Transportul pentru că au respectat timpul. Acum trecem din nou la membrii Comisiei Econ și dau cuvântul vicepreședintului domnul Garcia Margaio. Mulțumesc. Bun venit, bun venit în primul rând comisarului desemnat. Așa cum ați explicat în prezentarea dumneavoastră, în această criză statele membre au trebuit să adopte decizii foarte costisitoare pentru a-și uh, scăpa din situația de faliment anumite entități financiare. Acum va trebui să ieșim din criză, am înțeles că se vorbește de anul 2010 și va trebui din nou să folosim fonduri. O primă întrebare. Ce veți face dumneavoastră în calitate de comisar al concurenței pentru ca entitățile care au trebuit să recurgă la banii publici să nu se afle la sfârșitul drumului în mai bune într-o situație mai bună din punct de vedere competitivă decât celelalte. În al doilea rând, ce măsuri veți adopta pentru ca băncile să nu reia din nou acele practici uh, prea încrezătoare care au dus la această criză? Și pentru că pentru a asigura întotdeauna o rețea de intervenții care să acopere ceea ce fac aceste bănci. Mulțumesc, domnule Garcia Margaio. În primul rând, vreau să fac o precizare. Nu toate ajutoarele publice care au fost acordate sectorului bancar sau anumitor entități financiare erau acordate pentru că acele entități se aflau în situație de faliment, ci tocmai pentru a evita să se ajungă în astfel de situații și pentru a asigura solvabilitatea acelor unități bancare și, de asemenea, a sistemului în general, al sistemului global financiar și economic. Sunt absolut de acord că trebuie să asigurăm cât mai repede cu putință o egalitate de șanse și de condiții pentru toate uh, entitățile de pe piață. Și pentru aceasta ar trebui să cerem celor care au primit ajutoare ca în planurile de restructurare să țină cont de acest lucru. În unele cazuri e vorba de a cere dezinvestiții pentru a avea un nou model de investiții uh, viabil pe termen mediu și pe termen lung, iar în alte cazuri se cer să facă dezinvestiții pentru ca acele resurse suplimentare să cofinanțeze uh, plata înapoi a celor ajutoare primite și de asemenea uh, povara financiară pe care au reprezentat-o, susținerea pe care au primit-o. De asemenea, trebuie să evităm acel risc moral despre care vorbeam mai înainte, pentru ca responsabilii din sistemul financiar să nu se întoarcă înapoi, să nu facă ce au făcut înainte și acum se vorbește despre o reformă de reglementare care acum se discută în Parlament și o va face și pe viitor. E nevoie de o mai mare întărire a activităților de supervizare și de control, un lucru pe care și acesta îl discutați aici la Parlament. E nevoie de acțiuni din partea celor care fac o supervizare la nivel macroprudențial și, de asemenea, e nevoie ca prin acele reguli prudențiale și prin supervizorii financiari și, de asemenea, prin responsabilii din domeniul concurenței să evităm acele practici care ne-au adus unde ne-au adus în criza prin care trecem acum. Mulțumesc, domnule comisar. Accept uh, corecția terminologică pe care ați făcut-o în ceea ce privește uh, existența sau nu a falimentului, care poate fi discutat aici. Însă, în afară de aceasta, la Basel ieri a avut loc o întâlnire la care a asistat și guvernatorul băncii italiene, care a atras atenția asupra pericolului de a reveni la aceste practici care au dus la această criză. Și domnul Caruana, pe care îl cunoașteți foarte bine, ne-a atras atenția asupra riscurilor excesive pe care și le asumă sectorul bancar. Pentru că nu sunt îngrijorat doar de revizuirea cadrului prudențial sau de supervizare, ci faptul că aceste ajutoare de, state, de stat sunt disponibile fără niciun fel de discriminare pentru toate entitățile care au avut proceduri mai mult sau uh, mai puțin valabile. Deci aș dori să ne asigurăm că aceste entități de acum încolo vor fi prudente și vor respecta anumite reguli. Știți uh, foarte bine că acest ultim comentariu pe care l-ați făcut uh, nu îmi sunt chiar foarte cunoscute. Ați făcut o referință la uh, o referință religioasă. Însă, dacă ne gândim la cadrul temporal, cât de mare este această perioadă de criză și ce se va întâmpla pe viitor, pot să vă spun că decizia este foarte dificilă. Uh, E foarte ușor să spunem astăzi că peste câteva luni, X luni să zicem, această criză se va termina. Însă ce se va întâmpla după aceea? Ce se va întâmpla peste șase sau opt luni cu economia noastră? Se vor confirma așteptările cele mai optimiste sau, din potrivă și din nefericire, se vor confirma uh, perspectivele mai pesimiste. Bineînțeles, deocamdată, gradul de nesiguranță este foarte mare și e adevărat că situația se îmbunătățește, însă riscul și nesiguranța este în continuare foarte mare și de ce n-ar fi foarte responsabil din partea mea să dau un termen limită, să zic că începând de acolo totul va merge foarte bine. Însă pot să vă spun oricum că totul se termină până la urmă, totul are o limită trebuie să păstrăm totuși uh, limitele timpului aclocat. Uh, dar, uh, din păcate, câteodată cronometrul, uităm să mai pornim cronometrul și nu este așa de ușor. Trecem acum la domnul Balț, din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să uh, îi mulțumesc domnului comisar desemnat și să îl salut. Am două întrebări cu privire la domeniul juridic. Uh, cu privire la uh, extinderea legislației concurenței și anume, conform articolului 81 uh, uh, din tratat, pe viitor există procedura de codecizie și în cadrul acestei uh, politici de concurență. Așadar, cum veți dori să implicați Parlamentul European în această discuție? În al doilea rând, ați vorbit despre carteluri, politica uh, și uh, previzibilitate care sunt necesare. Este de asemenea necesar să avem niște reguli foarte clare, fundamentale și eu consider că ele nu există încă. Uh, trebuie să fie uh, scoase în evidență toate cazurile de încălcare a legii, toate cazurile de carteluri și trebuie uh, făcut acest lucru, însă, din păcate, nu există o reglementare foarte clară în uh, legislațiile naționale sau în legislația europeană. Care sunt propunerile dumneavoastră în acest sens? Sobre el articolul 101. În legătură cu articolul 101 înainte 81, pentru că a trebuit să învăț pe de rost noile articole ale tratatului pentru această audiere. Există acum mai multe norme care se aplică, una care se referă la acordurile verticale cu excepții pe anumite categorii. Dumneavoastră ați fost consultați în legătură cu acest acord și puteți interveni în continuare. Din câte mi-aduc aminte, aceasta trebuie să fie revizuită înainte de luna mai. Există două excepții pe categorii sectoriale pentru automobile și pentru asigurări. Și, de asemenea, în perioada martie-mai trebuie să facă revizuire pentru aceste excepții. Au existat deja procese de consultare la care a participat și Parlamentul și, în ceea ce privește acordurile orizontale, termenul de revizuire este până la sfârșitul anului 2010. Eu voi încerca să îndeplinesc aceste termene. Au existat deja mai multe probleme, dar sunt dispus să ascult diverse puncte de vedere, să avem un schimb de opinii până în ultima clipă, până când Comisia va trebui să ia decizii asupra acestor chestiuni atât de importante. În legătură cu cel de-al doilea aspect pe care l-ați menționat dumneavoastră, Vreau să vă spun că pentru a lupta împotriva cartelurilor, posibilitatea ca cei care denunță dinăuntru să poată beneficia de clemență este un instrument foarte important și foarte puternic pentru noi. Toate aceste îmbunătățiri procedurale care vor duce la o mai mare asigurare a acestor martori care vin din interior cred că trebuie uh, promovate de noi. Acestea nu le-am cunoscut în mod direct, dar știu din uh, ceea ce au făcut până acum serviciile competente și comisarul uh, anterior, există această posibilitate ca martorii care vin dinăuntru acestor carteruri să beneficieze de clemență și acesta este un instrument foarte puternic pe care îl aplicăm. Ähm, Ați vorbit despre propunerile cu privire la acțiunile colective. M-ar interesa care este temeiul pe baza căruia vreți să impuneți aceste propuneri, pentru că nu sunteți doar dumneavoastră responsabili în acest domeniu, este un domeniu și pentru uh, și de competența doamnei Reding. Cum he dicho antes, diferente. După cum spuneam mai devreme, există mai multe modalități prin care se poate ajunge la o cerere de indemnizație colectivă. O astfel de modalitate se referă la daunele care au fost uh, produse din cauza abuzului uh, concurențial, prin abuzul de poziție dominantă pe piață pentru anumite companii sau pentru cetățeni și există de asemenea posibilitatea de a completa aplicarea regulilor concurenței cu consecințele respective în ceea ce privește uh, pedeapsa care este aplicată, deci de a completa acest, uh, această procedură printr-un instrument privat și pentru a putea ajunge în fața tribunalelor prin proceduri care să nu ducă la abuzurile de tip class action. Aceste daune apar în cazuri uh, în anumite cazuri pentru consumatori individual, dar și pentru anumite companii. Mulțumesc! Trecem acum la uh, doamna Ghiori din partea PP-ului. A verseny az a portfólió az Európai Bizottságban, ahol a... Mulțumesc, doamne președinte! Politica de concurență este portofoliul în care independența este indispensabilă. De aceea, întrebarea mea se referă la acest lucru. Se leagă de o chestiune care a fost uh, foarte discutată în Ungaria în 2006, după alegerile parlamentare, într-o reuniune în camera, unde prim-ministrul socialist a recunoscut că mințiseră în toată campania electorală, ministrul de, ministrul de Finanțe a spus următoarele. Ca rezultat al presiunilor politice, am primit un uh, telefon de la prim-ministru, domnul Almunia și colegii dânsului ne-au dat posibilitatea să încheiem programul de convergență până la 1 septembrie. Întrebarea mea este următoarea. Ați primit un astfel de telefon de la Budapesta? Ați uh, luat uh, acțiuni ca rezultat al presiunilor politice să vă aliați cu socialiști atunci când ați uh, acordat șase luni suplimentare guvernului ungar pentru a încheie, încheia uh, Uh, programul de convergență. Domnule comisar de semnat, vă rog să ne ajutați să înțelegem foarte clar cum au stat lucrurile. Da, da. În primul lugar... Mulțumesc, doamna deputat. În primul rând, un comisar al concurenței are tot dreptul să aparțină unui anumit partid politic și să aibă propriile sale convingeri politice. Iată de ce uh, aceasta se aplică și pentru comisarul dinainte și pentru cel de după și cred că aceasta nu va influența orientarea politică a comisarului în sine, ci se va nota orientarea politică a comisiei în general în felul în care se aplică tratatele. Dumneavoastră mă întrebați în legătură cu o chestiune care a avut loc în anul 2006. Atunci când am început să-mi exercit mandatul de comisar pentru afaceri economice și la câteva luni după aceea a avut loc prima extindere la 1 mai 2004, deci în acea perioadă am avut foarte, foarte multe discuții pentru că, din păcate, Ungaria se afla întotdeauna dincolo de acel principiu atât de bine cunoscut al de 3% și de aceea s-a discutat de foarte multe ori la Ecofin cazul Ungariei. Însă pot să vă spun că de fiecare dată în Ungaria, în Portugalia, în Spania, cu toate aceste țări cu care a trebuit să vorbesc despre chestiuni de disciplină bugetară, întotdeauna am aplicat tratatul, pactul care a fost stabilit, nici mai mult, nici mai puțin și n-a fost deloc ușor pentru mine și pot să vă spun că în sfârșit acum, în ultimii ani, autoritățile maghiare și societatea maghiară au făcut eforturi deosebite și sunt foarte mulțumit că la sfârșitul mandatului meu în calitate de comisar pentru afaceri economice să văd că Ungaria îndeplinește programul pe care l-am acordat și aceasta va fi de folos pentru ca viitorul economic al Ungariei și bunăstarea cetățenilor maghiari să fie mult mai mare decât uh, dacă s-ar fi ajuns la o situație în care nu s-ar fi îndeplinit uh, criteriile din pactul de stabilitate. És egyetértek azzal, amit uh, mondott, hogy a politikai független... Vă mulțumesc, sunt de acord cu dumneavoastră, independența politică este importantă. Sigur că puteți să aparțineți unei familii politice, dar trebuie să notăm că în Ungaria a devenit foarte clar că guvernul socialist a furnizat informații false și faptul că programul de convergență nu a trebuit să fie încheiat până în 2000 2006, la sfârșitul 2006, ci s-au acordat șase luni suplimentare, uh, astfel încât datele n-au trebuit să fie publicate. Rezultatele alegerilor au fost afectate, au fost influențate. Am avut un deficit de 9% în loc de 9,6%. Acestea au fost, au fost cifrele anunțate în campania electorală de către socialiști. Și în săptămânile trecute, nu au fost uh, publicate statisticile, iar curtea a, uh, a uh, condamnat acest lucru. Dacă nu ați uh, răspuns la presiuni politice, atunci de ce a primit guvernul socialist ungar mai mult timp să încheie acest program de convergență? De ce au primit încă șase luni? Uh, am să urmez uh, sfaturile dumneavoastră și nu mă voi băga în politica dumneavoastră. Însă pot să vă spun că e absolut normal că atunci când într-o țară se trece printr-o campanie electorală, atunci când se trimit informații în legătură cu programul de convergență sau cu alte programe, toate aceste informații care sunt trimise, cu excepția informațiilor care sunt obligatorii la anumite termene, întotdeauna aceste informații sunt uh, ajustate în funcție de circunstanțele electorale din acea țară, pentru pregătirea alegerilor sau pentru uh, înființarea unui nou guvern. Dacă îmi veți aduce aminte din nou despre acest lucru, nu astăzi când am o zi foarte plină, am să vă dau, dacă doriți, lista tuturor situațiilor din ultimii cinci ani în care o țară nu a trimis la termenul prevăzut informațiile necesare referitoare la programul de convergență sau programul de stabilitate. Și vă asigur că lista este foarte lungă. Uh, thank you. And the final... Mulțumesc. From Gunnar Hockmark. Mulțumesc. Gunnar Hockmark are cuvântul ca ultimul din partea PP în această rundă. Vorbitorul vorbește fără microfon. Um, There it is. There it is. Thank you very much. I appreciate Mulțumesc. Apreciez faptul că în răspunsul dumneavoastră scrisă subliniați că sunteți pregătiți să luați acțiune împotriva oricărei companii, oricărui guvern care încalcă regulile concurenței. Predecesoarea dumneavoastră, doamna Cross, a aplicat uh, una dintre cele mai mari amenzi uh, telefo- companiei Telefonica pentru faptul că a încălcat regulile concurenței. Dumneavoastră, astăzi, cum priviți acest caz? Cum ați fi uh, acționat, date fiind presiunile din partea guvernului dumneavoastră? The Spanish government knows about the kind of pressure. Guvernul spaniol știe foarte bine ce presiuni pot să exercite asupra unui comisar numit uh, Almunia. Credeți-mă, știu foarte bine acest lucru, puteți să-i întrebați. În cazul Telefonica, este adevărat, doamna comisar a impus o amendă, una destul de măricică. Nu mi-aduc aminte acum dacă Telefonica s-a adresat Curții Europene de Justiție, dar uh, ce pot să vă spun este că trebuie să monitorizăm uh, dacă faptul să monitorizăm dacă au existat abuzuri ale legislației concurenței care au fost uh, cauza acelei amenzi, dacă ele mai există și astăzi și monitorizăm toate companiile în acest sens și mai ales companiile care au uh, fost uh, vinovate de încălcări în trecut. Thank you very much for this response. Mulțumesc pentru răspuns. Aș dori să repet unul dintre elemente. Cum ați fi acționat dumneavoastră? Cum, cum priviți acest caz? Credeți că a fost corect din partea predecesoarei dumneavoastră să aplice această amendă? E o întrebare foarte dificilă, pentru că nu eu eram acolo la momentul respectiv. Eu sunt membru al colegiului și ca membru al colegiului am susținut decizia fără niciun fel de îndoială. Um, thank you. Uh, now we move on to the Socialists and Democrats and... Uh... Mulțumesc. Trecem la socialiști și democrați. Acum, uh, Ali McCarthy. Mulțumesc. Băncile au fost salvate cu peste 5,3 trilioane de dolari americani și publicul este pe bună dreptate că 9 miliarde de euro se plătesc ca prime din profiturile obținute cu sprijinul banilor de la guverne și toate acestea din cauza crizei. Deci vreau să revin și să întreb ce acțiuni specifice veți întreprinde în calitate de comisar al concurenței pentru a vă asigura că niciodată contribuabilul nu va mai trebui să plătească oarele sparte de bănci. Și dumneavoastră personal veți sprijini în colegiul de comisari orice propunere pentru o tranzacție financiară care să fie impozitată sau o taxă pentru bănci, astfel încât băncile să acopere astfel de acțiuni nesăbuite. Și de asemenea aș vrea să vă întreb dacă capacitatea băncilor de a plăti prime este un eșec al politicii concurenței și eventual să arătați sectorului bancar astăzi aici, la această audiere, că nicio subvenție n-ar trebui utilizată pentru a plăti prime private personalului. Mulțumesc. În 2004, Comisia Barroso, la începutul mandatului, a adoptat o recomandare referitoare la schemele de remunerare. Cu câțiva ani mai târziu, când a început criza, dacă mi-aduc bine aminte, doar un singur stat membru a dat curs acelei recomandări, dar la începutul crizei, din cauza efectului prociclic și al riscurilor de nivel mai ridicat care au fost asumate de către unele bănci și instituții financiare încurajate de schemele de remunerare, această chestiune a fost uh, tratată nu doar într-o umilă recomandare a Comisiei, ci și în uh, recomandările Bordului de Stabilitate Financiară și chiar și în unele modificări în regulile prudențiale adoptate și pe care le discutăm în aceste zile. Chiar și G20, la nivel de șef de state și de guvern, au discutat și au stabilit poziții clare pe această temă. În ce privește uh, comisarul concurenței, responsabilitățile care revin, într-adevăr, când discută și analizează și adoptă decizii privind planul de restructurare la aceste bănci care au primit ajutor de stat, vom examina cu foarte, foarte mare atenție ce utilizare se dă banilor publici. nu vom uh, accepta ca cu bani publici bănci care au fost salvate, au fost sprijinite în această perioadă, dimensiunea de cheltuieli să arate creșteri la prime sau alte sume care au fost îndreptate spre schemele de remunerare a membrilor de conducere. În ce privește cealaltă întrebare, taxa pe tranzacții financiare sau astfel de inițiative, am făcut declarații publice în ultimele luni. Cred că e o idee foarte bună. Știu că e o decizie greu de implementat, dar cred că e o idee foarte bună care merită de plina noastră atenție și pe plan uh, european și global. Mulțumesc! Întrebare suplimentară privind chestiunea serviciilor financiare. Sunteți pregătiți să faceți anchete, așa cum face Departamentul Justiției din SUA, pentru a asigura că niciun cartel nu funcționează în uh, sectoare financiare de importanță strategică, punând riscuri sistemice majore, cum ar fi piața over-the-counter default swap market, care este controlată și dominată de principalele bănci de investiții. Well, I, I... Am uh, citit uh, despre unele dintre aceste inițiative care par să se deruleze în SUA. Noi n-am primit aici, în Europa, la Comisie, niciun fel de plângere sau reclamație. dar analizăm cu mare atenție ce se întâmplă pe piețele financiare în toate aceste aspecte atât de tehnice, activitățile de specializate pe piețele financiare atât de importante, mai importante acum și am învățat sau am aflat multe lucruri în această perioadă de criză. Deci dacă primim vreo plângere, o vom examina și vom iniția un dosar de anchetă. Dar încă n-am primit niciun fel de astfel de plângere. Um, thank you. Uh, Mulțumesc. Tot de la Socialiști și Democrați, domnul Pitela. Da, nu vă vedeam, spune vorbitoare. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. CV-ul dumneavoastră ne este bine cunoscut și reputația dumneavoastră n-a fost decât confirmată la audierea de astăzi. Ați arătat cât de bun sunteți și în domeniul bancar. Sunt interesat de problema retail banking-ului, când subminează concurența și dăunează consumatorului. Ce credeți că puteți face? Cum să acționați pentru a preveni astfel de acțiuni nedorite? siempre que a través de nuestros propios medios. Prin mijloacele de care dispunem sau prin plângerile care sunt prezentate, dacă vedem că e nevoie de acțiuni din partea noastră, atunci o facem. În acest domeniu, înainte, în afară de acțiunile care au fost cunoscute deja din trecut, nu știu dacă vă referiți dumneavoastră și la vreun element nou, specific, care ar trebui să atragă atenția Comisiei sau Comisarului pentru Concurență, pentru că în acest sector au existat deja cazuri uh, care au fost tratate și altele care sunt tratate acum. Mă refer aici la la taxele aplicate de bănci și, în cazul în care nu se respectă regulile, v-aș cere ca dumneavoastră, în calitate de comisar, să interveniți. Pe de altă parte, concurența este foarte bună, însă, în afară de aceasta, trebuie să se vadă ce se întâmplă și cu sancțiunile și regimul de sancțiuni. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord să analizați împreună cu noi și alte alternative care să nu fie amenzi, cum ar fi, de exemplu, suspendarea administratorilor. Știu că există o dezbatere pe această temă. În anumite țări, o dezbatere mai mare decât în alte țări. E vorba de un sistem, uh, sistem care a dat dovadă de eficiență, care a funcționat de-a lungul timpului și de mai multe ori și sistemul acesta al nostru se adresează în special celor care uh, au practici anticoncurențiale sau distorsionează concurența, deci uh, acele companii antitrust și de asemenea în ceea ce privește ajutoarele de stat. M-am referit în intervenția mea inițială la posibilitatea acțiunilor colective pentru aceste daune, despre care vom vorbi și pe viitor. În ceea ce privește practicile neloiale, posibilitatea de a aplica altceva și nu amenzi, pentru a ajunge la altfel de acțiuni și nu la aplicarea de amenzi. La ora actuală, acest lucru nu se află în programul nostru în calitate de uh, european și în calitate de responsabil pentru concurența europeană. În anumite țări, în anumite state membre există această posibilitate și din informațiile pe care eu le dețin pot să vă spun că majoritatea țărilor unde există această posibilitate, din câte mi-aduc aminte, 9 din 27 de state, e vorba doar de o posibilitate teoretică și doar într-un stat această posibilitate este reală și se aplică. Deci, din punct de vedere intelectual, bineînțeles că nu mă închistez și sunt dispus să discutăm în continuare, dar mi se pare că nu este un model care se potrivește foarte bine cu modelul de concurență pe care îl avem noi și care a demonstrat de-a lungul timpului că este eficient. I think the commissioner can feel my eyes boring into Cred că domnul comisar desemnat simte cum ochii mei uh, îl ard în spate câteodată. În numele socialiștilor și democraților, domnul Simon. Stimate domnule comisar, uh, după cum ați spus, ați vorbit deja despre chestiune legate de transport. Articolul 14 este un temei juridic pentru un cadru juridic pentru, în pentru serviciile de interes general. Uh, domnul Barroso, în liniile directoare, a menționat uh, introducerea unui cadru de referință pentru uh, asigurarea calității uh, acestor servicii cu obiectivul pe care l-ați prezentat dumneavoastră, pentru a avea servicii bune, accesibile și pe care să și le poată permite oricine. Eu am o întrebare. Cum ar putea să existe, cum ar putea um, să arate în mod concret un astfel de cadru de referință pentru asigurarea calității acestor servicii, care sunt componentele concrete ale acestuia, care credeți că ar trebui să fie calendarul pentru crearea și pentru punerea în aplicare a unui astfel de cadru? Eh, sin duda estoy, estoy de acuerdo con usted. Creo... Sunt de acord cu dumneavoastră și cred că am menționat acest lucru într-o intervenție anterioară. Sunt de acord că este vorba de o chestiune foarte importantă care s-a discutat deja foarte mult aici la Parlament, la Comisie de asemenea. În tratat sunt incorporate noi elemente, inclusiv un nou temei juridic și va trebui să trecem acum la analiza concretă a propunerilor făcute. Și care este perspectiva mea? Ce uh, văd eu uh, care este posibilul proces pe care îl așteptăm. Sper că în următoarele luni să putem dezbate acest lucru, pentru că la comisie se pregătește o evaluare în legătură cu felul în care funcționează ajutoarele publice pentru serviciile de interes economic general. Toate serviciile ale Parlamentului, ale Comisiei, prin această nouă intrare în vigoare a tratatului uh, sunt, uh, și-au luat angajamentul de a finaliza această analiză până în 2010. Și începând de acolo va trebui să vedem cum analizăm ce spune tratatul, pentru că nu e vorba aici doar de domeniul concurenței. Există tot felul de idealuri europene care trebuie să se traducă într-un fel sau altul prin instrumente, prin obiective politice care să aibă legătură cu această, acest concept al serviciilor economice de interes general. Și, pe de altă parte, există o mare diversitate între statele noastre în ceea ce privește conceptul serviciului public. Un serviciu public care nu este economic, acesta este foarte variat între statele membre. Deci, avem o dezbatere care, în primul rând, este de natură juridică și dumneavoastră și eu am menționat articolul 14, dar vă reamintesc că și în articolul 106 al tratatului se face referință la aceste servicii economice de interes general și se cere ca Comisia să ia măsuri în acest domeniu. Deci, va trebui să vedem care este cadrul de reglementare de care avem nevoie, cadrul de calitate despre care vorbea președintele Barroso și să ajungem la un consens cât mai larg cu putință, pentru că acest element este foarte important pentru modelul nostru de societate, pentru că nu e vorba doar de o dezbatere economică aici, ci și o dezbatere socială. Încă o întrebare suplimentară. În ultimii ani am putut să vedem că acest domeniu a fost unul în care uh, au fost foarte multe decizii individuale ale curții uh, europene de justiție. Dacă dumneavoastră uh, vreți să uh, faceți să reglementați mai bine situația, uh, ați spus și dumneavoastră că există niște diferențe foarte multe prin urmare, reglementarea uh, nu ar avea, uh, nu ar putea să fie foarte puternică și atunci cum se poate asigura o calitate foarte bună a serviciilor? Sunt de acord cu nevoia acestui cadru, a spus-o președintele Barroso, o spun eu și o spun mulți dintre colegii mei în audierile din această săptămână. Însă problema care se pune aici este dacă vrem să avem un cadru, atunci trebuie să scădem nivelul acestui numitor comun pe care îl avem, până unde putem coborâ a, acest numitor comun pentru a putea ajunge la un cadru comun. Pentru că există deja trei sau patru sectoare de activitate unde există o reglementare la nivel european. În alte domenii însă nu. Nu este o chestiune deloc ușoară și este o chestiune foarte importantă din punct de vedere politic delicată în același timp, dar importantă și, vă spuneam, nu e deloc ușor. Pentru că, pe de o parte, trebuie să căutăm posibilitatea existenței unui cadru global, unui nivel orizontal și să vedem până unde ajungem pe verticală cu standardul pe care îl stabilim, să ajungem la un echilibru. Mulțumesc! Trecem acum la întrebări din partea grupului ALDE. Doamna Sofie Intveld. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, salut uh, atitudinea dumneavoastră cooperantă față de Parlamentul European și uh, mă bucur de această colaborare, dar va trebui de asemenea să aveți de face și cu statele membre și poate că nu vor fi la fel de cooperante ca și Parlamentul European. În vremuri de criză economică, politicile de concurență sunt uh, sub presiuni din partea naționaliștilor, din partea reflexelor protecționiste ale guvernelor care încearcă să-și uh, susțină economiile naționale cu ajutoare de stat foarte puternice. Unele guverne și unii colegi de aici uh, văd uh, aceste reguli de competiție ca un fel de cămașă de forță pentru politicile naționale. Cum veți rezista presiunilor statelor membre și cum veți reuși să treceți de rezerva lor Uh, de a uh, ieși treptat din sistemul de susținere um, care este oferit acum. Um, cum veți uh, reuși să um, recuperați banii plătiți ca ajutoare de stat, unde state membre, multe state membre au încălcat foarte clar regulile până acum? Cum veți reuși să convinge statele membre să nu mai vorbească uh, de rău Bruselul uh, când e vorba de concurență și să le spună clar uh, cetățenilor că o bună concurență este în beneficiul lor de asemenea. Mulțumesc! Sper că parte din răspunsurile la întrebările dumneavoastră vor fi uh, raportul pe care îl veți face. Pentru că acest lucru ne va ajuta să găsim bune, cele mai bune argumente pentru a le explica cetățenilor nostru de ce concurența este atât de necesară pentru protejarea pieței interne, pentru crearea condițiilor pentru o creștere durabilă, pentru o economie competitivă, pentru societăți comerciale solide și așa mai departe. În ceea ce privește opinia publică în, în această chestiune, cred că, pe de o parte, uh, Comisia este responsabilă pentru aplicarea politicilor, ar trebui să fie fermă și corectă. Uh, cetățenii ar trebui să aibă încredere în Comisia Europeană, să creadă că noi suntem imparțiali și fermi. În același timp, trebuie să dăm explicații, trebuie să convingem, trebuie să ne argumentăm cu exemple bune și avem niște exemple fantastice în Europa despre modul în care liberalizarea și competiția creează beneficii pentru cetățeni. Dacă ne uităm la piețele telecom, la uh, zborurile low cost, uh, putem să convingem cu acestea. Când am discutat cu autoritățile naționale în materie de concurență, problema cu prețurile alimentare în unele sectoare, avem uh, niște exemple extraordinare. Așadar, fermitate și imparțialitate în punerea în aplicare a regulilor și, în același timp, impuls politic, argumente politice și comunicare, dialog cu cetățenii. Cred că aceasta este cea mai bună formulă. În ceea ce privește recuperarea banilor, conform informațiilor pe care le dețin eu, procentul de ajutoare de stat uh, non, necompatibile care au fost recuperat a crescut substanțial în ultimii ani. La începutul uh, deceniului trecut a fost undeva pe la 25% din uh, totalul ajutoarelor de stat declarate necompatibile și acum este la 90%. Știu că avem mai mult de 50 de cazuri care sunt încă pe listă, dar de-abia aștept să, în, să crească acest procent de 90%. Uh, Sofie, o întrebare suplimentară rapidă? Nu? Bine, atunci trecem la Paul Haglund. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Vreau să vă întreb care este poziția dumneavoastră cu privire la documentul 2020 și politica de concurență. Una dintre prioritățile cheie identificate în consultarea pentru strategia viitoare este crearea unei Europe mai competitive responsabil pentru politica de concurență veți fi dumneavoastră, cum vedeți modul în care politica concurenței poate să contribuie la succesul strategiei viitoare? Și cum credeți că se va putea consolida uh, concuren- competitivitatea Uniunii Europene la nivel internațional? Very much. Well, I have to say that, uh... Mulțumesc. Trebuie să spun că strategia Uniunii Europene pentru orizontul 2020 încă e sub semnul întrebării. Pregătim discuția. Viitorul Consiliu European pe 11 februarie va discuta la nivelul uh, cel mai înalt de șef de stat și de guvern cu președintele Consiliului și cu președintele Comisiei. Nu știu dacă și președintele Parlamentului e invitat sau nu după aceea, Consiliul European. Noua comisie, viitoarea nouă comisie, va dori să pregătească imediat o propunere care să fie discutată la Consiliul de primăvară din martie. Care este rolul politicii concurenței în această strategie? Pentru o mai mare coeziune, durabilitate în economie, ceva foarte important, pentru că fără funcționarea adecvată a piețelor, nu vom fi competitivi nici pe piața internă, nici în relația cu partenerii în economia globală. Și fără utilizarea adecvată a banilor publici pentru a încuraja unele politici și sectoare, activități uh, ecologice, IMM-uri, cercetare, dezvoltare, învățământ, uh, educație, formare, nu vom putea utiliza pe deplin toate posibilitățile resurselor publice pe care contribuabilii le pun în mâna guvernelor. Aceste elemente ale politicii concurenței sunt de importanță cheie în strategia pentru anul 2020. Nu sunt singurele, dar sunt elemente importante. E acum o discuție în opinia publică, cel puțin în țara din care vin eu, dar și în alte țări. Am citit în presă. Dacă să fie ceva cu caracter obligatoriu sau mai puțin obligatoriu. Există un avantaj la legislația în domeniul concurenței și anume că e obligatorie. Um, o urmare la un răspuns foarte bun din partea domnului comisar. În ce privește discuția pe cu privire la ajutorul de stat și criza financiară, întrevedeți vreo nevoie în ce privește strategia de viitor uh, pentru o mai mare coerență în cadrul de gestionare a crizelor pentru viitor, la o posibilă criză în viitor, cum ați integra acest lucru în politica în domeniul concurenței? Și un viitor document de strategie, vedeți vreo legătură aici? Nu e vreo legătură directă. Această chestiune a gestionării crizei, în special, pe piața internă, când avem cel puțin 40 sau 45 de instituții financiare transfrontaliere care sunt în centrul sistemului financiar, această gestionare a crizei în regim transfrontalier este esențială. Altfel repetăm problemele pe care le-am avut în ultimii doi ani când a trebuit să rezolvăm crizele unor anumite instituții. Dar legătura cu politica concurenței nu e ceva direct dacă gestionarea crizei este adecvat și suficient, vom avea mai puțin de făcut în a uh, salva instituții financiare și a da ajutor de stat pentru a sprijini o bancă sau alta sau altă instituție financiară. Nu văd o legătură directă aici, ci văd una între gestionarea crizei pe plan european și nivelul de resurse care sunt puse în mâinile europene, fiindcă fără resurse ale UE e foarte greu să rezolvi problema care s-a tot discutat la ECOFIN în ce privește burden sharing. Când trebuie să salvezi o singură instituție, dacă trezoreria continuă să fie națională, va fi o discuție foarte dificilă, fără vreun sfârșit clar. Mulțumesc. Trecem acum la vers. Prima întrebare din partea domnului Canfin. Mm, bună ziua, <laughs> domnule Almunia, de fapt bună seară. Erați comisar în 2004, înainte de criză. A trebuit să adoptați diverse decizii economice. Astăzi e în faza înnoirii, eventuale încrederii pe care putem să vă acordăm ca nou comisar cu nou portofoliu. Criza va schimba viziunea asupra lucrurilor ați, ce decizii ați luat între 2004 și 2008 pe care le regretați? Ar fi trebuit să faceți lucruri pe care nu le-ați făcut? Vă asumați întru totul bilanțul? Există lucruri pe care le-ați uh, tratat diferit astăzi? Criza a schimbat modul în care credeți că trebuie să acționeze Comisia Europeană? Bun, în tant que în calitate de om politic, nu sunt obișnuit să vorbesc în public despre defecte sau eșecuri, numai despre succese, așa că o să încep cu succesele. Cred, între altele, alte succese începește modul în care Uniunea Europeană, Comisia, instituțiile europene au reacționat la criză exemple foarte bune de reacții bune față de criză din partea Comisiei, a Băncii Centrale Europene, a Guvernelor Consiliului European. Dar eu personal cred că revizuirea Pactului de Stabilitate și Creștere în 2005, am avut inițiativa de a provoca această dezbatere în septembrie 2004, pe vremea Comisiei Pro din ultimele sale luni de existență, a fost un lucru extrem de pozitiv pentru a avea un cadru de disciplină bugetară flexibil într-un moment de criză profundă, așa cum am trăit în ultimii doi ani. Aceasta e partea pozitivă. Acum partea mai puțin pozitivă. Cred că e evident că strategia de la Lisabona, când s-a revizuit în 2005, nu a fost uh, suficient de puternică în instrumentele de aplicare și de supraveghere a aplicării obiectivelor și principalelor politici ale acestei strategii. 2005 a fost un moment în care economia europeană a început din nou să crească după o recesiune în 2002-2003. Aveam experiența ultimilor 5 ani, între 2000 și 2005, a lipsei de rezultate a strategiei inițiale de la Lisabona. Am reflectat uh, am însărcinat un grup de experți să elaboreze un raport care a fost foarte bun, dar până la urmă n-am fost capabil să-i convingem șefii de stat și de guvern la Consiliul European din martie 2005 să aibă instrumente mai constrângătoare pentru a face să se aplice această strategie. Și cred că acum nu trebuie să comitem din nou aceeași eroare. Mulțumesc printre crizele de care știm e una care se referă la mediul înconjurător, e vorba de schimbările climatice. Aș vrea să știu, în calitate de comisar care să vă ocupați de concurență, cum veți integra chestiunea schimbării climatice în pachetul energie-climă. E vreo legătură sau nu? O să integrați în politica în domeniul concurenței respectarea mizelor de mediu? Da, cred că e deja integrație, se poate îmbunătăți nivelul de integrare, dar când s-a făcut ancheta sectorială energie de către predecesoarea mea, doamna Nelly Cruz, o parte a concluziilor anchetei a fost integrată în al treilea pachet energie și o altă parte în uh, noile orientări pentru ajutoarea de stat uh, în domeniul mediului. Se poate îmbunătăți? Sunt convins. Pentru că acum uh, conștientizarea necesității de a lupta împotriva schimbării climatice și de a face o simplificare, streamlining în engleză, a instrumentelor utilizate și să orientăm uh, politica de creștere în sensul unei creșteri durabile din punct de vedere al mediului, politica în domeniul concurenței și din punctul de vedere al luptei antitrust, cât mai ales în ce privește ajutoarele de stat și legiferarea, reglementarea acestora trebuie să țină cont de acestea. Și cred că în uh, sectorul energiei sau ajutoare de stat uh, pentru mediu, s-au făcut lucruri și vom continua și putem continua și chiar uh, sper că vom face mai mult. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, o întrebare din partea unui Sven Giegeld. Bine ați venit, domnule Almunia. Mă bucur să vă revăd. Am o întrebare legată de Uh, concurența fiscală și uh, um, concurența fiscală. Dumneavoastră ați spus că ajutoarele pe care le dau statele membre uh, pot să aducă niște avantaje incorrecte în ceea ce privește concurența, niște avantaje uh, care distorsionează concurența. Și ați spus că ați dori să încetați această practică a eludării uh, concurenței prin oferirea de uh, stimulente, prin oferirea de facilități fiscale. Uh, să, vreți să o interziceți, dar cum? Señor Lambert. Așa cum am răspuns adineauri întrebării domnului Lambert, există anumite posibilități de acțiune și există de asemenea niște limite care sunt impuse de tratat și pe care nu pot să le depășesc. Tratatul ne arată ce fel de acțiuni pozitive, fiscale, sunt compatibile și nu pot fi atacate. Și de câte ori va fi posibil să se evite ca prin avantaje fiscale să nu se ducă la um, destimularea utilizării energiilor regenerabile sau a protejării mediului, deci în tot ce e posibil, dacă nu avem acest efect negativ, cred că trebuie să acționăm. Vreau să mă scuzați, dar am senzația că a existat o mică neînțelegere, pentru că predecesorul dumneavoastră a utilizat în anumite cazuri legislația împotriva ajutoarelor de stat pentru a limita concurența neloială. Și aș vrea ca dumneavoastră să-mi explicați mai bine în legătură cu această limite și în legătură cu o de manevră de reglementare pe care o aveți pentru a vă putea lua un angajament clar și pentru a utiliza instrumentele care sunt posibile prin tratat pentru a putea limita această distorsiune a concurenței și a piețelor. Deci, legislația împotriva ajutoarelor de stat poate fi utilizată pentru a limita concurența neloială și pentru a lupta împotriva acestor subvenții uh, neloiale. Aș vrea să explicați mai bine acest lucru suntem absolut de acord. Pentru că v-am spus deja, în limba mea maternă, că sunt dispus să iau măsuri până la limitele care îmi sunt permise de tratat. Și dumneavoastră ați spus același lucru, deci cred că suntem de acord. Thank you. And now we move on to ECR, Mr. Trecem acum la conservatori și reformiști. Domnul Bocros are cuvântul. Mulțumesc. În uh, mandatul dumneavoastră actual, domnule Almune, a avut privilegiul de a colabora cu uh, câteva state membre noi. Din păcate, unele dintre ele sunt acum uh, într-o criză profundă. Unele dintre aceste țări sunt totodată mai competitive decât multe state vestice. Au uh, un climat uh, Uh, mult mai bun în ceea ce privește reglementarea concurenței. Când ați vorbit despre lipsa unei legături directe între gestionarea crizei și politica de concurență, m-am întrebat dacă nu putem cumva să învățăm foarte mult din practica și din experiența acestor țări care nu au avut metodele fiscale de a denatura concurența neavând oportunitatea să pună în aplicare, de exemplu, uh, schemele gen Cash for Clunkers, uh, schemele de uh, susținere a industriei auto. Unele dintre guverne sunt mai bine adaptate pentru concurență decât multe din statele vestice. În multe state din Est nu am auzit niciodată uh, despre așa numiți campioni naționali, marele, marele companii care să fie uh, susținute în, împotriva uh, companiilor din exterior. Ce lecții ați învățat de la aceste țări care ar putea să fie uh, utile și pe care le, va, le veți putea folosi în noul dumneavoastră mandat? Mulțumesc! Am învățat foarte multe în acești cinci ani și jumătate. Am învățat foarte mult despre atitudinea economică, despre prioritățile despre economice, despre definirea politicilor fiscale și altor politici economice în uh, noile state membre din centrul și estul Europei. Analiza mea este poate fi împărțită în două perioade, înainte de criză și în timpul crizei. Înainte de criză am fost impresionat, îmi aduc aminte, uh, împreună cu succesorul meu la afaceri economice și monetare, Oliren, am publicat o comunicare cu privire la cinci, uh, primii cinci ani după extindere, consecințele economice ale extinderii, a fost o analiză extrem de pozitivă, a relevat uh, un dinamism extraordinar, um, încurajarea reformelor, îmbunătățiri în ceea ce privește uh, nivelul de PIB per capita, bunăstare, integrare în economia europeană și așa mai departe, atragerea de investiții străine, modernizarea instituțiilor, măsurilor, modernizarea piețelor, a diverselor sectoare ale pieței. În timpul crizei, în ultimii doi ani, însă, analiza, evaluarea este puțin diferită. Din păcate. Și de ce? Pentru că parte din creșterea obținută de aceste țări la tot felul de niveluri nu, e, niveluri nu este același în toate statele, dar cred că este o trăsătură generală pentru toate țările central și este europene. Parte din creșterea lor economică a fost bazată pe investițiile directe străine care au dispărut în timpul crizei. Parte din uh, finanțarea externă a venit uh, din uh, banii veniți de la imigranți care au uh, scăzut de asemenea foarte mult. Piața externă pentru exporturi a scăzut și slăbiciunile modelului lor de creștere economică au ieșit la iveală. Au apărut pe primele pagini ale ziarelor. Modul în care aceste guverne au gestionat situația înainte de criză a fost foarte uh, important și a afectat și modul în care au uh, gestionat criza. Am avut câteva exemple Uh, negative, dar și unele pozitive. Uh, vedem o refacere foarte dinamică, uh, piețe foarte dinamice în următoarele luni și următorii ani. O întrebare suplimentară foarte rapidă, pentru că prima dumneavoastră întrebare a fost foarte lungă. Întrebarea este mai degrabă dacă există, dacă toate acestea au o relevanță în noua dumneavoastră poziție ca și comisar pentru concurență ca și comisar pentru concurență nu pot să fac uh, diferențe între state. Trebuie să pună în aplicare regulile competiției, legislația în domeniul competiției, dispozițiile tratatului, în același mod, în toate țările. Nu pot să fac diferențe, nu pot să vă întreb, să întreb de unde veniți ca să pot să fiu mai indulgent sau mai dur uh, trebuie să oferă un tratament egal. Este adevărat și toată lumea știe că țările cele mai bogate au o capacitate mai mare de a utiliza ajutoare de stat, uh, marile companii, uh, marile economii, economiile bogate au avut uh, companii mari care au fost tentate să abuzeze de poziția lor dominantă Uh, în timp ce în economii mai puțin mai mici sau mai puțin bogate, acest lucru nu s-a întâmplat. Dar uh, statele membre sunt egale. Mulțumesc. Domnul Fox. Chairman. Uh, Mulțumesc. Domnule Almuni, aș vrea să vă întreb în legătură cu amenziile pe care Comisia le aplică companiilor pentru practici anticoncurențiale și ce credeți că ar trebui să se întâmple cu banii strânși din astfel de amenzi? Ar trebui să se dea înapoi statelor uh, naționale și dacă da, cum să-i distribuiți? Mai ales uh, pentru a despăgubi statele membre care au fost afectate mai uh, negativ de anumite practici anticoncurențiale decât alte state sau pur și simplu îi dați înapoi într-o bază prorată în funcție de numărul de locuitori sau contribuția la buget? Și dacă nu credeți că ar trebui să meargă înapoi acești bani la statele membre, cum să fie utilizați? Răspunsul e foarte simplu. Acești bani se duc la bugetul comunitar. Nu pot fi utilizați în perioada în care aceste amenzi sunt discutate în faza de apel la curte, dar sunt resurse comunitare. După cum știți, dacă bugetul Uniunii Europene la sfârșitul anului are un excedent, acest excedent trebuie dat înapoi statelor membre în funcție de aceeași cheie de distribuție cu care au contribuit statele membre la buget, dar amenziile, resursele ce provin din amenzi, se duc la bugetul Uniunii. Dar să luăm un exemplu, să presupunem că o anumită practică anticoncurențială a afectat, să zicem, Spania în foarte mare măsură. Nu credeți că Spania ar trebui despăgubită mai mult ca rezultat al încasărilor acelor amenzi, înțeleg ce s-a întâmplat în momentul actual, dar credeți că sistemul e adecvat pentru a despăgubi statele membre deosebit de afectate de practici anticoncurențiale sau uh, sunteți mulțumit de sistemul actual? Nu. Spania, Marea Britanie, Polonia, indiferent ce țară, nu poate să ceară ca ei să primească acești bani. Banii aparțin bugetului Uniunii Europene vor trebui să discute care va fi distribuția cheltuierilor în bugetul comunitar cu dumneavoastră Parlamentul și sunt convins că la următoarea revizuire a bugetului și următoarele perspective financiare, prioritățile Europei vor fi reflectate mai bine în bugetul Uniunii. Thank you. Mulțumesc. Acum de la GUE, domnul Clut. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnul coleg uh, Thomas Hendel ar fi vrut să pună o întrebare, dar uh, este bolnav și am venit eu să pun întrebarea dânsului. Domnule Amunea, în răspunsurile dumneavoastră scrise ați spus că în decembrie 2008 ați introdus mă rog, că ajutoarele de stat care au fost introduse în 2008 trebuie să fie folosite în continuare consecvent. care este situația cu cazul Dell, faptul că aceasta și-a relocat producția din Irlanda către Polonia. Uh, puteți să, uh, să confirmați că uh, persoanele care au și-au pierdut locurile de muncă ar trebui să primească în continuare bani pentru că um, poate că ar trebui să existe o reglementare să fie introdusă o reglementare uh, în acest sens în uh, zona RUR, de exemplu, în uh, cazul uh, um, companiei Opel de la Bochum, uh, o astfel de reglementare ar avea un rol foarte important. în relația la prima parte de... Mulțumesc. În legătură cu prima parte a întrebării dumneavoastră, în legătură cu cadrul temporal de ajutoare pentru economia nefinanciară care a fost introdus la sfârșitul anului 2008. În principiu e un cadru temporar care ajunge până la sfârșitul acestui an, deci până la sfârșitul anului 2010. Acesta este termenul prevăzut, însă acest termen va trebui să fie schimbat sau nu în funcție de circunstanțele economice. E vorba de un cadru excepțional stabilit pentru o situație de criză, și nu pentru o fază nouă, ciclică, normală, economică, ci pentru această criză economică prin care am trecut, iar dacă economia depășește această perioadă de criză prin care am trecut în ultimii doi ani, la sfârșitul anului 2010, atunci acest cadru va dispărea și va fi aplicat cadrul normal de ajutoare de stat cu care ne-am obișnuit în anii dinaintea crizei. ne ați făcut referință la un caz concret, anume la cazul Dell. Și fără să fiu un expert în domeniu, pot să vă zic că nu există o relație directă între ceea ce Comisia a hotărât pentru Dell în Irlanda și ceea ce Comisia a autorizat pentru Dell în Polonia. E vorba de două investiții diferite, pentru că în cazul Irlandei s-a utilizat fondul de ajustare la globalizare pentru că acolo de la închis o fabrică sa și s-a utilizat acel fond așa cum uh, era prevăzut, iar în cazul Poloniei era vorba de aplicarea normelor referitoare la ajutoare de stat pentru o investiție care Insist asupra acestui lucru, nu are nicio legătură cu închiderea fabricii din Irlanda și, prin urmare, a fost autorizată pentru că nu exista nici o, niciun criteriu care să ne spună că acest ajutor nu era compatibil cu regulile noastre. Dacă pot să mai insist puțin. Problema este, din punctul de vedere al uh, lucrătorilor, este că ați dat bani unei companii care și-a relocat uh, activitatea în cadrul Uniunii Europene și uh, uh, dacă ar fi fost doar vorba de o investiție în Polonia, n-aș fi avut nicio problemă, dar în momentul în care există o relocare a serviciilor, există uh, o concurență între Irlanda și Polonia și aceasta este problem, problema pe care o văd eu. Uh, cum puteți Uh, să uh, preveniți o astfel de formă de concurență socială pe viitor, pentru că eu cred că este o chestiune uh, privită foarte critic de către oameni și este o chestiune care îi face pe oameni să fie împotriva Uniunii Europene dacă politica concurențială permite astfel de presiuni și astfel de situații. Eu entiendo, entiendo su argumento. Eu am înțeles foarte bine argumentația dumneavoastră, însă ceea ce v-am spus eu este că acest argument nu îl putem aplica pentru acest caz concret pe care l-aș citat, pentru că nu există o relație directă între această fabrică care s-a închis și investiția făcută într-o fabrică dintr-o altă țară care are tot dreptul din lume de a primi astfel de ajutoare, pentru că altfel muncitorii polonezi ar întreba care este motivul, care este norma pe care o aplicați și pentru care ne spuneți că eu nu am dreptul la aceste ajutoare, pentru că norma europeană nu ar justifica așa ceva și atunci care ar fi motivația? Nu ar exista niciun fel de motiv valabil, pentru că nu există nicio relație, vă spuneam, între închiderea acelei fabrici pe care, bineînțeles, nimeni nu și-o dorea și uh, au existat mijloace uh, prin acest fond de ajustare la globalizare de a ajuta muncitorii care au fost afectați de acolo și, pe de altă parte, ce s-a întâmplat într-o altă țară, în Polonia, unde nivelul veniturilor este unul dintre cele mai scăzute pe cap de locuitor din Uniunea Europeană și unde acești muncitori au dreptul la aceste ajutoare. Thank you. Uh... Mulțumesc. Acum, uh, domnul sau doamna Andreasen, Doamna Andreasen, mulțumesc, uh, doamna președinte. Am avut, de fapt, aceeași întrebare ca și predecesorul și revin la această situație. Pe viitor, domnule Almunia, veți aproba ajutoare de stat în cazuri în care știți că aceste acțiuni are consecința de a avea asistență comunitară? Nu pot decât să repet răspunsul pe care l-am dat colegului anterior. Nu există o relație între cele două fenomene și fără o astfel de relație nu pot să fiu împotriva unui ajutor de stat pentru că, bineînțeles, și ajutorul de stat și uh, închiderea fabricii au costat bani pentru Uniunea Europeană. E evident că ei decizia de a muta o fabrică dintr-un loc în altul, că cineva o să-și pierdă locul de muncă. Deci nu puteți uh, respinge acest argument când luați hotărârea de a aproba ajutor de stat. Trebuie să fiți conștient de impactul pe care îl va avea în locul în care unitatea producătoare se va muta în altă parte. Deci nu puteți pur și simplu să spuneți că nu are nicio legătură. Pentru că are legătură. E ceva clar. Dacă există ajutor de stat undeva de a instala o fabrică, asta va face ca unele fabrici să se mute din altă parte acolo și asta va elimina locuri de muncă pentru cei din altă țară. Nu puteți pur și simplu să respingeți aceste argumente. Și iată ce întrebarea mea către dumneavoastră este când evaluați acordarea de ajutor de stat în aceste circunstanțe, vă gândiți la faptul că va fi nevoie de utilizarea fonduri de globalizare europene pentru a rezolva problema pentru cei care își pierd locurile de muncă? În termenos generales. Încă o dată. În termen general, nu vorbim aici despre o sumă zero în ceea ce se întâmplă, pentru că o nouă investiție creează noi locuri de muncă, noi bogății, și o nouă investiție nu se bazează întotdeauna pe eliminarea unei producții și a unei fabrici într-o altă parte, pentru că altfel creșterea ar fi zero până la urmă. Însă putem dezbate aici dacă situația între Del Irlanda și Del Polonia, investiția din Polonia a fost urmarea și consecința dezinvestiției realizate în Irlanda. Și din informațiile pe care le-am primit eu care nu eram comisar uh, competent pentru acest lucru la acel moment, dar din câte știu eu totuși, investiția care a fost făcută în Polonia n-avea nicio legătură cu dezinvestiția care s-a făcut în Irlanda. Mulțumesc, intrăm în ultima rundă. Doamna Hübner de la PPE. Mulțumesc. Bună seara, domnule comisar. Din tot ce a spus până acum, cu optimismul și profesionalismul dumneavoastră e clar că sunteți conștient de faptul că ați moștenit Europa ca uh, răspunzător pentru concurență și ajutor de stat, o Europa cu o povară foarte mare a ajutorului de stat alocată atât instituțiilor financiare, în legătură cu care ați uh, elaborat cu generozitate, dar și industrie și întreprinderi și aprecia dacă ați putea să ne dați niște detalii în legătură cu modul în care doriți să procedați în ce privește această provocare legată de industrie și întreprinderi care sunt active nu în domeniul financiar, ci în economia reală. Cât știe Comisia acum despre legalitatea deciziilor adoptate recent de către statele membre în contextul crizei? și în strategiile de soluționare privind ajutorul de stat, ce puteți face, dacă puteți face ceva pentru a asigura că statele membre și Comisia ajung la echilibru adecvat între regulile privind ajutorul de stat, cerințele Pactului de Stabilitate și Creștere și nevoia ca Europa să se dezvolte, să se restructureze, să genereze locuri de muncă, să devină mai competitivă. Muchas gracias, señora diputada. Mulțumesc, doamnă deputat. Vorbiți despre ajutoare de stat masive. Dacă cifrele mele sunt corecte, eliminarea ajutorului de stat care are ca origine în perioada de criză și autorizat cu cadrele temporare adoptate exclusiv din cauza crizei, scoțând acest ajutor de stat sau excluzându-l ajutorul de stat normal este cam de 0,5% din PIB-ul UE, deci e mult mai mic decât nivelul care a existat la începutul deceniului trecut. Doar criza a făcut să crească și întrebarea, și sunt de acord cu dumneavoastră, este cum vom ieși din acest cadru temporar din momentul în care criza se va atenua. Când și cum? după cum se întâmplă și la politici fiscale, stimul uh, monetar sau alte măsuri excepționale adoptate în perioade de criză? Poziția mea este că trebuie să discutăm acum strategia de ieșire, să clarificăm acum ce va trebui să facem pentru a retrage cadrele acestea excepționale temporare, dar trebuie să fim foarte precauți când decidem când anume, pentru că încă n-am ieșit din criză. Situația e mai bună decât acum un an, nu mai suntem în cădere liberă, vedem că unele state membre sunt din nou pe teritoriu pozitiv și statul dumneavoastră care n-a abandonat deloc teritoriul pozitiv e singurul din 27, dar mai există riscuri, incertitudini, și trebuie să fim prudenți în, uh, într-o aplicare graduală a retragerii. Dacă lucrurile merg bine, conform scenariului din ultima prognoză, cadrul pentru economia non-financiară se va încheia la sfârșitul lui 2010, iar pentru uh, cadrul financiar am început să discutăm la nivelul ECOFIN cu privire la moment, dar încă nu s-a ajuns la o decizie și înainte de sfârșitul anului trecut s-a considerat că nu e adecvat să se adopte o decizie acum. Trebuie să fim prudenți. Pe viitor, în momentul în care cadrele temporare vor dispărea, aș putea să vă spun că trebuie să aprofundăm mm, pe drumul pe care am început să mergem înainte de criză și pe parcursul crizei, cu analiza mm, economică mai intensă în ce privește ajutoarele de stat și să utilizăm testul de echilibrare, care sunt costurile și care sunt beneficiile. O întrebare suplimentară? Nu. Aș vrea să spun doar o propoziție. Desigur că 0,5% din PIB e foarte mic, dar e distribuit în mod inegal. State cu zero ajutor de stat în contextul crizei și ajutoare de stat foarte mari în alte state. Doar un comentariu. Sunt într-o totul de acord în orice caz, care va fi poziția fiecarei țări în această distribuție inegală a celor 0,5%, toate mici, mari, noi, vechi, trebuie să se conformeze regulamentului privind ajutoarea de stat și cadrului respectiv. Mulțumesc. Am respectat timpul alocat. Urmează doamna Dati. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar desemnat. Criza pe care o traversăm ne obligă să adaptăm, să revedem legislația, dar de asemenea să revedem abordarea în domeniul concurenței. Și vreau să aud părerea la două exemple precise, unul care poate să pară minor și unul mai important pentru că e de actualitate care a vizat nu doar Europa, ci întreaga lume. Primul proiectul de revizuire a regulamentului privind automobilele, prezentat pe 21 decembrie, care pune în pericol, după părerea mea, libertatea de întreprinzător. Sfârșitul uh, piețelor multiple, dar de asemenea imposibilitatea de acum încolo ca întreprinzătorii să poată să-și vândă întreprinderea uh, la prețul ales sau cui doresc să vândă. Cred că libertatea aceasta de întreprinzători este pusă în pericol. Dar mai important, există o urgență de a proceda la revizuirea acestui regulament. De ce? E o perioadă de criză și acest regulament are un impact pentru aproape 3 milioane de locuri de muncă și peste 300 de IMM-uri. În al doilea rând, în ciuda declarațiilor colegului pentru comerț, în ce privește taxa de carbon la frontierele Uniunii Europene, în ciuda acestor declarații, dar și uh, întâlnirea ratată de la Copenhaga nu vă obligă oare să revedați poziția în ce privește aplicarea unei taxe de carbon la granițele UE, pentru că este necesar ca Europa să-și apere întreprinderile de o concurență neloială din partea unor țări unde nu există nicio constrângere de mediu. Și aici mă alătur colegului de la Vers care a spus că până la urmă criteriul protecției mediului devine un criteriu al concurenței. Mulțumesc. În ce privește reglementarea uh, la categorii de automobil, știți că e un proces de consultare îndelungată în care Parlamentul participă Comisia, nu doar că a participat în consultare, a publicat o comunicare, a prezentat un proiect de regulament și sper să se finalizeze consultările pentru a se adopta noul regulament în luna mai sau chiar mai devreme. Ce se spune în proiectul de regulament actual? se mențin excepții de la regimul eh, general de excepții pe categorii pentru reparații, pentru că se spune în francez sau în engleză repair, și pentru piesele de schimb. Și se va propune să se includă în regimul general de excepții pe categorii distribuitorii Pra, ce am încercat să promovăm. multi brands. da, mulțumesc, domnule Gosens, pentru traducere. A fost foarte puțin utilizat și vedem că păstrând distribuitori cu o singură marcă, e multă concurență în sector, se poate alege orice automobil cu destul de mulți distribuitori și nu e nevoie de un regim specific. Nu întrevăd riscurile menționate, dar sunt deschis idei de a considera în acest proces uh, deschis de consultare și de discuție care sunt problemele care trebuie rezolvate. Avem timp până luna mai. Pentru taxa pe carbon nu sunt deloc expert în domeniu, nu este aceeași problemă. Dacă am înțeles bine întrebarea, dar nu e aceeași problemă care a fost pusă și de domnul uh, Lambert. Taxa de carbon la frontieră E o chestiune pe care prefer să nu trebuiască să o discut, fiindcă vom avea un acord după Copenhaga. Cred că dacă încercăm să găsim soluții schimbărilor climatice cu instrumente protecționiste, vom pierde pe toate câmpurile, nu numai în domeniul mediului înconjurător, ci și în economie, comerț și mai departe. Un follow-up foarte scurt, dacă aveți, dar scurt. La ultima poziție, mă alătur la ce a spus doamna Gular. Cum să explicăm cetățenilor europeni, salariaților, că întreprinderea lor apără mediul în tretimentul locurilor de muncă, fiindcă alte țări nu respectă aceleași constrângeri de mediu. Și dacă e concurență neloială, să spunem la un moment dat, nu e la subiectul doamnei Gular, ci să spun că va trebui să facem pedagogie pentru că salariații nu o să înțeleagă de ce ei își pierd locul de muncă în detrimentul unor întreprinderi care nu respectă și în mod neloial uh, astfel de constrângeri de mediu. Insist și nu cred că e același lucru, dar o să discutăm. Ce v-am spus? Cred că trebuie să mai lucrăm și Europa are o poziție foarte solidă ca să lucreze mult în următoarele luni pentru a se ajunge la un acord global pe problema schimbării climatice care va rezolva și trebuie să rezolve problemele menționate dumneavoastră, care sunt probleme reale, nu să rămânem cu brațele încrucișate, când o să fie țări emergente foarte competitive, cu salarii mici și așa mai departe, și care în plus nu au niciun fel de angajament de a lupta împotriva schimbărilor climatice dar cred că este o ipoteză, nu singura, adevărata ipoteză e un acord. Pe baza lui trebuie să lucrăm. Și am văzut la Copenhaga în dificultatea acestui acord, dar am mai văzut la Copenhaga și că dacă Europa nu este activă în primele rânduri la acestui proces, nu se va ajunge la un acord. Deci responsabilitatea noastră este foarte importantă. Nu doar interesul, ci și responsabilitatea noastră față de schimbarea climatică. Much. Uh, next, uh... Mulțumesc, uh, domnul Caza. Good evening, Commissioner Designate. If you don't mind, I'll... Bună seara, domnule comisar desemnat. Haideți să revenim, dacă nu vă supărați, la ajutoarele financiare. În această perioadă de criză economică, tendința este din ce în ce mai mare de denaturare a concurenței datorită acordării de ajutoare de stat către companii. Întrebarea mea este, sunteți mulțumit de eficacitatea politicilor care sunt acum în vigoare? Este, ați fi făcut ceva diferit dacă ar fi trebuit să decideți dumneavoastră? Când am discutat uh, uh intrarea Maltei și a Slovaciei în zona euro, pentru care eu am fost raportor mi-aduc aminte că ați spus că protecționismul duce la denaturarea pieței interne. Credeți în continuare acest lucru, domnule comisar desemnat? Da, cred în continuare acest lucru, domnule Casa. Ajutorul de stat este bun și este rău. De asemenea, trebuie să utilizăm resursele publice pentru a uh, rezolva eșecurile pieței, pentru a încuraja politici care nu pot, fi, nu pot funcționa prin mecanismele normale ale pieței sau care ar avea o distribuție foarte incorrectă și care trebuie să fie finanțate din bani publici. din punct de vedere politic, putem să discutăm care este nivelul uh, unde trebuie să ne oprim, care sunt limitele, ce este mai eficient. Este o discuție reală și este foarte importantă. Dar faptul că banii publici trebuie să fie utilizați pentru scopuri bune este o convingere fermă a mea. În același timp, știu că nu utilizăm întotdeauna banii publici în cel mai bun mod ajutoarele de stat ar trebui să fie uh, să existe în cadrul, într-un cadru clar care ar trebui să fie îmbunătățit. L-am îmbunătățit în ultimii ani, înainte de criză. Acum uh, ne ocupăm de consecințele crizei. Discutăm uh, modul în care putem să ieșim din cadrul excepțional adoptat datorită din cauza crizei și după criză va trebui să continuăm procesul de adaptare. De aceea ne pregătim, pregătim uh, o evaluare a ajutoarelor de stat și a eficienței utilizării acestora. Am adoptat în 2005 un plan de acțiune cu privire la ajutorul de stat uh, cu o abordare economică mai uh, rafinată mai, și alte elemente și trebuie să învățăm din experiența noastră. Dar cred că va trebui să luăm întotdeauna în considerare faptul că buna utilizare a banilor publici ar trebui să fie monitorizată, luându-se în considerare prosta utilizare a anumitor fonduri publice și, de asemenea, să fie luată în considerare capacitatea actorilor economici, capacitatea diferită a actorilor economici și a guvernelor Uh, nu toată lumea are la fel de mulți bani de utilizat. Trebuie să ne gândim la piața internă și la coeziune. Și de aceea, atunci când facem excepții cu privire la ajutorul de stat, luăm în considerare multe elemente, mai ales cele regionale. Sunt de acord cu dumneavoastră că va exista atunci o denaturare a pieței interne și o denaturare a concurenței. De aceea consider de asemenea că ar trebui să avem ceea ce dumneavoastră numiți uh, o strategie de ieșire viabilă bazată pe un calendar clar. Nu credeți că, dată fiind de naturarea concurenței, ar trebui deja să luăm uh, o decizie cu privire la momentul în care să inițiem această strategie de, uh, de ieșire? Pentru că mai devreme am discutat cum se va folosi această, ce strategie vom folosi, dar cred că ar fi bine să, utiliz, să luăm decizii acum și cu privire la calendarul uh, desfășurării acestei uh, strategii. Cred că este chiar urgent să decidem acest calendar, să vedem când ieșim din uh, sistemul actual. Dacă citiți cu atenție cuvintele mele trecute, veți găsi o nuanță. În cazul sectorului financiar, nu am menționat o dată. În cazul părții nefinanciare a economiilor noastre, care se află în acest uh, care se aplică acest cadru temporar, am menționat în principiu o dată, decembrie 2010. Și vom vedea, eu, mi-ar plăcea foarte mult să pot să zic, în decembrie 2010 e sfârșitul pentru că criza a trecut, dar uh, din păcate încă există oarecare incertitudine. Mulțumesc. Trecem acum la domnul Feber. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Almunia, astăzi am mai discutat uh, pe scurt despre cooperarea cu Parlamentul European și uh, vreau să vă spun, pe lângă ce a spus doamna Dati, că avem o serie de reforme uh, pe agenda și nu mă interesează conținutul acestora, ci mă interesează modul în care dumneavoastră sunteți pregătiți să cooperați cu Parlamentul European atunci când faceți reformele. Podría decir que tengo eh, obra escrita. La această întrebare s-ar putea spune că e deja clar pentru dumneavoastră răspunsul. N-are rost să vă spun uh, că voi face această încercare pe viitor, pentru că cred că în cei mai bine de 5 ani de când uh, sunt membru al Comisiei Europene am dovedit îndeajuns acest lucru, dorința mea de a uh, coopera cu dumneavoastră. Am venit la comisia dumneavoastră de câte ori uh, mi-ați cerut și am cerut să vin de mai multe ori decât m-ați putut primi dumneavoastră. Când n-am reușit să ajung la plenară, am vorbit cu coordonatorii și cu toți membrii comisiei ECON care au dorit să facă acest lucru. Am avut uh, o relație excelentă cu uh, fosta președinte a comisiei dumneavoastră, așa cum o am și acum cu doamna Bowles, și de câte ori doriți să avem un schimb de păreri, eu sunt la dispoziția dumneavoastră și uh, e foarte clar că pentru toate deciziile pe care va trebui să le iau și pentru care Parlamentul va trebui să se pronunțe, eu voi face tot ce voi putea pentru a asigura acest lucru. În cadrul legislației prin procedură ordinară voi fi mai mult decât încantat să fac acest lucru și am vorbit deja despre regulamentul viitor. Nu știm exact care sunt uh, uh, detaliile în ceea ce privește acțiunile colective, iar în uh, alte domenii există multe decizii pe care Comisia le ia singură și în acest caz voi veni aici să vă prezint, să vă spun ce avem de gând să facem. De exemplu, am vorbit aici de excepțiile pe categorii sectoriale pentru automobile. Acesta a fost un exemplu. Avem o consultare care este deschisă până în ultima clipă și în cazurile concrete de decizie asupra aplicării normelor concurențiale care sunt supuse, după cum știți, confidențialității, nu vă pot uh, prezenta detaliile, dar după aceea, ex post, vă voi spune de ce am luat anumite anumite decizii. Mulțumesc, este foarte bine că doriți să veniți la noi și să discutați cu noi, însă pe mine mă interesează, uh, mai ales în cazul acestor uh, regulamente, Comisia dorește să aplice niște reguli fără să întrebe pe nimeni. Și pe mine mă interesează avem deja oarecare experiență cu predecesorii dumneavoastră în acest uh, post care um, au avut o cooperare uh, mai bună sau mai puțin bună. Uh, doamna Cross, de exemplu, a fost mai rezervată în cooperarea cu noi și am avut uh, oarecare probleme cu dânsa uh, atunci când uh, am vrut să colaborăm foarte strâns. El nivel mai alto de toți. mis eu uh, sper să ajung la nivelul cel mai înalt de cooperare al predecesorilor mei și să-l depășesc. Mulțumesc foarte mult. Acum, din partea uh, socialiștilor și democraților, doamna Elisa Ferreira. Bun venit, domnule comisar. Experiența dumneavoastră și competența dumneavoastră ne-au făcut să avem multe așteptări și aș vrea să vă pun de aceea două întrebări în legătură cu acestea. În primul rând, spuneți că veți lucra cu instrumentele de care dispuneți pentru ca companiile să aibă acces la credite. Acesta este unul dintre elementele esențiale ale concurenței, pentru că dificultatea de a accesa aceste credite este foarte mare pentru IMM-uri acum. O a doua întrebare în legătură cu ajutoarele de stat. Atunci când vom ieși în sfârșit din această situație excepțională, vom avea o piață cu intervenții diferite. Peste 85% din intervenții au fost la nivel național și nu credeți că ar trebui, nu credeți că ar trebui să avem a, niște analize sectoriale pe care la Parlamentul European le-am cerut deja și niște anchete care ar putea, de exemplu, să se centreze pe ce se întâmplă în sectorul distribuției produselor alimentare, unde există foarte multe presiuni la nivelul concurenței locale. Mulțumesc, doamnă Ferreira. În legătură cu accesul la credite, aceasta este o chestiune foarte clară și în același timp foarte dificilă. Cum putem face ca creditele să fie din nou accesibile pentru companii și în special pentru IMM-uri care nu au acces la piața de capital atât de ușor precum companiile mari. Și aceasta din perspectiva politicii concurențiale. Bineînțeles, prin planuri de restructurare a entităților financiare și evitând ca uh, cei managerii care nu s-au descurcat bine din punctul de vedere a gestiunii să nu aibă de câștigat de pe urma ajutoarelor publice care s-au acordat pentru a rămâne în continuare pe piață și pentru a contamina, să spun așa, sistemul financiar și sistemul bancar, fără să se treacă printr-o restructurare, printr-o consolidare a conturilor, printr-o uh, nouă revitalizare a entităților financiare, pentru că fără toate acestea nu putem avea credite. De ce? Pentru că uh, băncile nu vor reuși să ofere aceste credite. Avem nevoie înainte de asta să însănătoșim sistemul, să uh, consolidăm bal balanța de plăți a sistemului financiar și aceasta se poate face și prin politica concurențială și cea referitoare la ajutoarele de stat. Referitor la analizele sectoriale, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Sunt un instrument foarte bun, foarte puternic și în mandatul anterior au existat trei exemple de acest fel, din care două au reprezentat un succes deosebit, cel în cazul energiei și cel în cazul sectorului farmaceutic. Anchete sectoriale care ne vor da în continuare elementele necesare pentru adevărată politică concurențială în aceste sectoare. Dumneavoastră a citat un sector unde există într-adevăr probleme concurențiale foarte mari, și vom analiza să vedem ce se întâmplă, ce se întâmplă și dacă e mai bine să abordăm această problemă la nivel european sau la nivel național. Vom vedea pe viitor. Mulțumesc. Doar o mică întrebare suplimentară. Domnule comisar, sunteți foarte ambițios și vreau să vă întreb ce părere aveți despre echipa cu care veți lucra. Va fi o echipă puternică din punct de vedere uman și a resurselor financiare, pentru că este o problemă cu care ne confruntăm frecvent aici. Spunem la comisia noastră că DG Concurența are nevoie de mai multe resurse umane și financiare dacă uh, va auzi uh, directorul general al acestei, uh, uh, al acestui departament, ar fi foarte încântat de întrebarea dumneavoastră. Eu sunt convins că avem o cooperare foarte bună cu autoritățile naționale de concurență, care prin sistemul ce a intrat în vigoare în 2004 a fost întărit pentru a aplica aceleași principii și priorități peste toți, uh, însă nu pot să vă spun astăzi, din prima zi când mă prezint aici înainte, în fața dumneavoastră, înainte chiar de a fi confirmat, nu pot să vă spun, nu am nevoie de și mai multe resurse. Va trebui întâi să vedem dacă putem face mai multe și mai bine cu resursele pe care le avem și vom vedea pe viitor dacă consider că angajamentele pe care mi le cereți dumneavoastră și cetățenii le pot îndeplini cu resursele pe care le am sau nu. Și dacă îmi dau seama că nu, fără nicio grijă că vă voi spune acest lucru, că am nevoie de resurse suplimentare. You, uh, know it's... Mulțumesc. Domnul Rapke are cuvântul acum. Das Thema Strafen bei... Uh, chestiunea penalităților în cazul încărcării uh, regulilor concurențe, mai ales uh, în ceea ce privește uh, cartelurile, Uh, a fost deja discutată, dar aș dori totuși să o discutăm din nou pentru a uh, scoate în evidență un alt aspect. Uh, comisiunea, comisia nu trebuie să spună în mod foarte clar cazurile de constituire de carteluri trebuie să fie urmărite în mod foarte clar și penalizate. Totuși, există încă o transparență uh, insuficientă. Întrebarea mea este dacă ați avea, dacă ați putea să puneți la să concepeți un catalog de criterii um, care să poată fi dezbătut și cu Parlamentul. Pentru că nu există așa ceva până acum. Comisia a încercat deja uh, să își mențină poziția, dar a pierdut de mai multe ori în, în fața Curții de Justiție pentru că amenziile pe care le-a impus nu uh, erau uh, uh, corespunzătoare. <clears throat> Desde luego, debatir sobre me parece... Bineînțeles că e normal să avem o dezbatere în legătură cu sancțiunile și voi fi deschis întotdeauna pentru a avea o astfel de dezbatere cu dumneavoastră, pentru că acesta este un element foarte important, disuasiv, pentru a avea o adevărată politică concurențială. Însă există anumite orientări care sunt cunoscute, anumite criterii care au fost adoptate în anul 2006 în legătură cu sancțiunile și prin care se elaborează și se actualizează experiența acumulată de la intrarea în vigoare a acestui regulament. Acest regulament fiind temeiul juridic care ne permite nouă să aplicăm aceste sancțiuni. Din câte mi-aduc aminte, e vorba de regulamentul 1-2003. Dumneavoastră vă referiți aici la deciziile luate de Curtea de Justiție pe care eu le voi respecta întotdeauna, însă aș vrea să vă dau un exemplu, să dați un exemplu de sancțiuni care au fost adoptate ținând cont de orientările din regulamentul din 2006 și care au fost corectate după aceea de Curtea de Justiție. Eu, din câte știu, nu există niciun element care să ne spună că Curtea de Justiție ar lua decizii care contravin acestui regulament din 2006. Also darüber kann man natürlich diskutieren. Sigur că putem să discutăm dacă uh, în acest document se află toate dispozițiile care mă refer eu. Sigur că există acolo niște criterii, dar criteriile Uh, cu privire la niveluri concrete nu sunt, nu există. Întotdeauna uh, comisarul sau uh, doamna comisar responsabilă a fost persoana care a trebuit să ia decizia punctuală. Imaginați-vă, puteți să vă imaginați, din, uh, există astfel de sancțiuni. Nu vreau să le pun sub semnul întrebării, dar Uh, sunt afectate întreprinderi în momentul în care se aplică astfel de sancțiuni. Puteți să vă imaginați ca aceste criterii să includă și niște criterii sociale, să se refere la oamenii care lucrează în companiile respective și, de asemenea, uh, eu cred că există criterii, cum spuneți dumneavoastră, dar nu sunt destul de clare și nu sunt cunoscute publicului. Sinceramente, cred că sunt, cred că ca să fiu sincer cu dumneavoastră, cred că sunt destul de bine explicate aceste linii directoare care elaborează și mai mult regulamentul anterior și în care se spune că sancțiunile sunt calculate în funcție de daunele provocate de abuzul uh, respectiv în domeniul concurențial. Se spune de asemenea că aceste sancțiuni vor crește în funcție de uh, gravitatea acestei, acestor daune, deci nu doar de cantitatea, volumul ei, ci și de gravitate și de asemenea în funcție de perioada în care s-a aplicat această practică anticoncurențială. Sunt criterii obiective care cred că pot fi susținute fără probleme. Există totuși o posibilitate că atunci când o companie care, care îi se impune o, o sancțiune demonstrează cu destule argumente că nu are capacitate de plată, atunci se poate realiza o ajustare a plății sancțiunii. Și există un caz de astfel de ajustare care a fost aplicat de către comisie ținând cont tocmai de criteriile din aceste linii directoare și anume de faptul că o companie prezintă argumente clare că nu poate plăti această sancțiune. Bineînțeles că trebuie să fim atenți de fiecare dată ca compania respectivă să nu uh, transforme situația sa financiară destul de bună într-una mai puțin bună, numai ca să justifice neplata sancțiunilor și de asemenea să se țină cont și de consecințele sociale ale plății unei astfel de sancțiuni pentru o companie care practic a pus în pericol locurile de muncă ale muncitorilor săi prin aceste practici neloiale. Există alte instrumente de politică în domeniul muncii, social și așa mai departe care pot uh, fi aplicate și pentru a rezolva toate aceste consecințe negative pe care le poate uh, le poate avea o astfel de practică neconcurențială. Mulțumesc foarte mult și ultimul, dar nu cel mai puțin important din grupul ALDE, uh, colegul uh, Tremosa. E a doua oră când aveți ultima intervenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua, domnule Almunia. Dumneavoastră ne-ați uh, arătat că sunteți foarte competenți și să sperăm că veți face ca vinurile bune care uh, se îmbunătățesc din ce în ce mai mult pe măsură ce trece timpul. Spania, după câte știm, are foarte multe dosare deschise în ceea ce privește uh, ajutoare ilegale de stat. Cred că sunt în jur de 400 de astfel de dosare deschise, pentru Spania pentru astfel de presupuse ajutoare statale ilegale pentru foarte multe sectoare de activitate. Spania are de asemenea instrumente, dispune de instrumente europene foarte importante, cum ar fi FROG sau planul B de stimul economici. Pe de altă parte, Spania nu a transpus sau a transpus uh, în mod deficient mai multe directive, cum ar fi directiva împotriva răuplatnicilor. Și aceasta afectează competitivitatea națională. În calitate de comisar al concurenței, veți putea susține punctul de vedere european în fața celui spaniol? Yes. Los buenos vinos entre... Mulțumesc. Vinurile bune, printre care vinurile din regiunea Priorat, într-adevăr, se îmbunătățesc de-a lungul timpului și vinul de Rioja din regiunea mea, de asemenea ca cel din regiunea dumneavoastră. Ajutoarele de stat din Spania, ca și cele din Letonia, din Grecia sau din orice altă țară a Uniunii Europene, sunt în aceeași situație. Pentru că eu, în calitate de comisar pentru concurență, așa cum am făcut-o în calitate de comisar pentru afaceri economice și monetare, nu am decât un lucru de făcut și anume să aplic norma europeană, să susțin tratatele, să se aplice deciziile Parlamentului și ale Consiliului și să urmez politica Comisiei. Este singurul lucru pe care l-am de făcut și atunci când am început uh, cu primul meu mandat uh, și asta voi face și în continuare. Un exemplu concret. Un caz concret în legătură cu întrebarea pe care v-am pus-o mai înainte. Aeroportul de la Barcelona nu are posibilitatea de a face zboruri cu 23 de țări din cauza unor acorduri care, uh, prin care se poate utiliza doar aeroportul de la Madrid. Dumneavoastră care sunteți comisar pentru concurență, aveți de gând să faceți ceva împotriva acestei distorsiuni clare a concurenței și a încălcării regulilor de piață europeană? După cum știți foarte bine, pentru noua comisie, ajutoarele de stat din domeniul transporturilor sunt acum de competența comisarului pentru concurență și atunci când există un caz de ajutor de stat sau o practică anticoncurențială care nu respectă regulile, indiferent că e vorba de articolul 101 sau 102 al tratatului, bineînțeles că voi lua măsuri. Am prezentat o întrebare scrisă exact în legătură cu această chestiune. Vă mulțumesc. Um, thank you very Mulțumesc foarte mult. Asta s-a discutat în mod fericit după ce a plecat cine era de la Comisia de Transporturi. S-a încheiat uh, partea de răspunsuri la întrebări. Comisarul desemnat va avea acum uh, aproape sau aproximativ 5 minute ca să tragă niște concluzii. Mi-am notat pe o hârtiuță în legătură cu prima întrebare. I-ați promis domnului Ferber că o să fiți mai bun decât cel mai bun? Ceea ce probabil că e cam același lucru ca și ideea de a fi cel mai bun. Nu știu dacă puteți adera la ce am semnat și eu. Mulțumesc, doamnă președintă. Bineînțeles că la cele trei puncte pe care le-aș citit la început și pe care le-am primit din partea secretariatului, eu sunt absolut de acord cu cele trei puncte. Nu știu dacă ar trebui să le semnez aici în fața comisiei dumneavoastră sau e de ajuns să fac o declarație publică să vă spun că sunt de acord cu toate acele chestiuni relaționate cu informația, cu comunicarea, de asemenea cu angajamentul meu de a coopera cu Comisia în acest domeniu și să fiu de acord cu ceea ce se spune la alineatul 3 aici. Iată, am semnat, dacă doriți. Mulțumesc, mulțumesc, a, a Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, nu pentru că mi-ați cerut să semnez uh, o hârtie, ci vă mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați pus și pentru schimbul de opinii pe care l-am avut. Așa cum v-am spus și mai devreme, sper că aceasta să fie norma de lucru pentru relațiile noastre, un adevărat schimb de opinii în profunzime în legătură cu chestiunile care afectează politica, concurențială pe care am considerat-o întotdeauna ca fiind esențială pentru Uniunea Europeană. Aceasta mult înainte de a-mi imagina că vreodată voi ajunge să fiu responsabil de această politică. Și, așa cum v-am spus și la început, îmi face plăcere să fiu aici. Nu e vorba de o sarcină politică care are de face cu un hobby privat, e vorba de sarcina unui comisar care, din punctul meu de vedere, are de face, în primul rând, cu o convingere europeană o convingere în legătură cu cât de important este să continuăm procesul de integrare Europa, europeană, o Europa care a avut o istorie foarte dificilă pentru multe din țările noastre și care a reușit să contribuie în mod esențial la depășirea acestor circunstanțe grele. Circunstanțe pe care totuși nu le putem uita, chiar dacă astăzi nu sunt preocupările noastre cele mai mari, dar e parte din trecutul nostru și Europa are în continuare provocări foarte mari care o așteaptă. Eu, care am participat la mai multe uh, întâlniri în ultimul an și jumătate la nivelul G20, am văzut și mi-am dat seama cu ce lume ne confruntăm acum la începutul secolului 21 și cât de importantă este sarcina pe care o avem cu toții sarcina Comisiei, a dumneavoastră, a Parlamentului, rolul Parlamentului fiind în mod deosebit întărit în urma tratatului de la Lisabona, de asemenea rolul Consiliului, care câteodată nu are aceeași ambiție europeană, ca instituție vorbesc, ca și celelalte două instituții europene, însă oricum sunt convins că prin cooperarea noastră vom reuși să întărim Europa și aceasta nu doar în litera tratatelor, ci și în practică. Vă mulțumesc! Uh, thank you very Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc membrilor și membrilor comisiei și am reușit chiar să terminăm aproape la timp. Reamintesc că audierea de evaluare este la ora 8 în această seară. 1G3. ASP1G3 peste o jumătate de oră. La ora 8 seara. Sunt și eu obosită, spune vorbitoarea. Ha, ha.